So, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's start. It's six past nine, so six minutes. Stimați colegi, haideți să începem. Cu șase minute de întârziere este neobișnuit pentru mine, dar din cauza faptului că nu sunt prea mulți membri, vom începe cu șase minute de întârziere. Înainte să începem cu treburile noastre, am primit o cerere din partea interpreților care doresc să facă o declarație cu privire la situația lor. Interpreții vă informează că suntem în a treia săptămână de acțiuni de protest, a 17-a zi. Administrația Parlamentului nu ne-a contactat pentru a rezolva conflictul deloc. Prin urmare, astăzi nu vom acorda depășiri și interpretarea va înceta la 12.30 fix, conform programului. Vă mulțumim pentru atenție. Thanks a lot. Mulțumim foarte mult. Să trecem la munca noastră. Punctul 13. Schimb de opinii privind negocierile pentru un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător între Uniunea Europeană și Tunisia. Intra a sprijinit acest punct pe de zi. Am dorit să sprijinim și acordul liber schimb după primăvara arabă ca să stabilizăm procesul democratic din Tunisia și ca să dăm acestei țări perspective economice. Urmează a doua rundă de negocieri. Adică a avut loc a doua rundă de negocieri acum două-trei săptămâni. Runda aceasta a fost foarte promițătoare. Prima rundă a avut loc în 2016, acum mult timp. Sper că vom putea înregistra progrese cu negocierile în această perioadă și transparența este crucială în acest context din partea comisiei noastre, din partea comisiei, publicarea tuturor documentelor relevante pe site-ul DG Trade, în așa fel încât întregul proces să se desfășoare în deplină transparență. Apropo, doresc să spun că această întâlnire este transmisă și online, așadar aș dori să le urez bun venit și telespectatorilor noștri. Să discutăm acum progresele înregistrate în această negociere. Am plăcerea de la ora bun venit unor experți din Tunisia. Pe de-o parte se află doamna Lobna Jeribi aici. Este președinta organizației Solidar Tunisia. Îi urez bun venit. Alături de noi se mai află și domnul Karim Daoud, președintele Sinagri, Federația Tunisiană a Agricultorilor. Bine ați venit! Înainte să le dăm cuvântul, aș dori să-i urez bun venit și doamnei Monica Hensky, Hencei, Monica Hencei, care este șef de unitate pentru țările din Maghreb la DG Trade, care ne va prezenta câteva informații din partea comisiei. Doamna Jeribi, aveți 8 minute să vă prezentați uh, textul, intervenția. Merci. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, domnule Langa. Eu sunt Gimna uh, Jeribi, sunt uh, fost deputată în Adunarea Națională Constitutivă din Tunisia și acum fac parte din Solidar Tunisia, care este un centru de cercetare parlamentar care se ocupă de procesul legislativ. Ne ocupăm de mai multe dosare, printre care se numără statul de drept, economia, finanțele, energia. Care este cadrul general din octombrie 2012? Tunisia a primit statutul de partener privilegiat. Din octombrie 2015, noi am um, demarat negocierile pentru acordul liber schimb. Procesul de tranziție democratică este în plin avânt. Avem o Constituție paritară care uh, instituie egalitatea de bărbați și femei. Avem o curte constituțională, acum suntem în curs de a elabora o curte constituțională independentă, alegerile democratice uh, se desfășoară bine, dar totuși există dificultăți în această tranziție democratică datorită unor factori endogeni, dar și exogeni. De exemplu, criza libiană. De aceea, mai mult ca niciodată, este necesar să definim un nou parteneriat între Uniunea Europeană și Tunisia centrat pe co-dezvoltare și pe sprijinul unui nou model care să permită o economie, să încurajeze o economie cu o mare plus valoare și care să stimuleze inovația, prin care să combatem șomajul tinerilor absolvenți. Avem nevoie de o Uniune Europeană care să încurajeze investițiile în Tunisia, în așa fel încât Tunisia să crească pe lanțul valoric mondial și astfel să putem utiliza la maxim resursele umane din Tunisia, pentru că există un brain drain foarte mare, foarte mulți medici, foarte mulți avocați părăsesc țara noastră. E nevoie de măsuri politice foarte curajoase, e nevoie de o reformă structurală fundamentală. Aș dori să vă spun câteva lucruri despre munca pe care am făcut-o din septembrie 2015 vis-a-vis -vis de acordul liber schimb. În opinia noastră, metodologia trebuie să fie perfect transparentă și participativă. Am încercat să prezentăm capitole acestui acord de liber schimb publicului interesat, uh, reprezentanților profesorilor liberale și așa mai departe. În 2017 am realizat studii sectoriale pe profesii liberale și pe IT am organizat ateliere cu reprezentanții acestor meserii și în aprilie 2018 am realizat de asemenea un studiu care se referă la acordul liber schimb, relația acestuia cu serviciile informatice. Metodologia deci este să analizăm capitolul acordului de liber schimb și să prezentăm informațiile um, reprezentanților diverselor sectoare să vedem ce contrapropuneri putem uh, face. Ne concentrăm pe mai multe axe. Tranziția digitală, tranziția energetică, turismul de sănătate, transportul și logistica. Dacă dorim cu adevărat ca Tunisia să devină un punct de intrare în Africa. De aceea este important ca transportul și logistica să reprezinte o axă printre cele pe care dorim să ne concentrăm. Probleme cu apa sunt iarăși un aspect interesant. De asemenea, toate recomandările trebuie să vină dintr-o perspectivă sectorială, o abordare sectorială și trebuie să negociem și să purtăm în dialog cu reprezentanții um, profesiilor. Abordarea trebuie să fie de jos în sus. Reprezentanții uh, profesiilor trebuie să ne prezinte viziunea lor Acordul liber schimb trebuie să fie un util prin care putem pune în aplicare propriile noastre strategii sectorale, propriile noastre viziuni, iar acest aspect a fost apărat atât de solidar cât și de reprezentanții societății civile. E nevoie de o abordare cât mai pozitivă cu toate serviciile. E nevoie de o listă pozitivă prin care să apărăm și serviciile publice, toate serviciile, dar mai ales cele mai uh, sensibile. În același timp, e nevoie de consolidarea participării și implicării efective a societății civile. Acum am să vă spun câteva lucruri și câteva lucruri și despre măsurile primărgătoare a acordurilor. În primul și în primul rând, este importantă mobilitatea persoanelor. Să nu confundăm mobilitatea cu fluxurile migratorii. Sunt două aspecte separate. Nu putem vorbi despre liberalizarea serviciilor, despre echitate, despre acces la piața europeană a serviciilor fără mobilitate. Și aici mai ales este vorba despre mobilitatea profesioniștilor. E nevoie și de o abordare treptată. Să nu uităm că tranziția, tranziția în Tunisia încă este în desfășurare, există o oarecare instabilitate politică, e nevoie de mai mult timp pentru a pune în aplicare întregul proces. E nevoie de egalitate în accesul la servicii, finanțare, fonduri, uh, subvenții pentru toate firmele care sunt vizate aici. Trebuie să sprijinim și concurența sectoarelor, trebuie să recunoaștem diplomele, să sprijinim dezvoltarea, cercetarea și să generalizăm programul Orizont 2020. Să nu uităm să vorbim nici despre convergența reglementării. Suveranitatea Tunisiei spune că Tunisia trebuie să poată să aibă un cuvânt de spus în propriul său proces legislativ. Însă aici noi nu suntem reprezentați în acest proces legislativ și în instituții legislative din Parlamentul acesta sau din Uniunea Europeană. Prin urmare, e nevoie să studiem posibilitatea unei reprezentări a Tunisiei în instanțele legislative europene, în așa fel încât noi să putem fi consultați, să ne oferim opinia cu privire la uh, noile recomandări care vor fi puse în aplicare prin acordul liber schimb În toate aceste aspecte e nevoie să fim și noi consultați. Trebuie să avem un cuvânt de spus. Trebuie să ne apărăm dreptul de a ne reglementa propria piață, care va fi afectată de noul acord de liber schimb. Și de asemenea, nu dorim să mai fim candidați pe listele negre sau listele gri Dacă negociem un acord de liber schimb, nu este de conceput să ne aflăm pe o listă neagră sau gri. Acordurile actuale, capitolele actuale, sunt asimetrice și în favoarea Uniunii Europene, dacă le-am aplica așa cum sunt uh, în forma actuală. Uniunea Europeană și-ar consolida partenerii, ar avea o prosperitate mai mare. Acordul acesta nu este un obiectiv uh, sine qua non pentru noi. El trebuie să permită Tuniziei să facă o tranziție către un nou model socioeconomic și să îndeplinească așteptările Tunisiei de după Revoluție. Există un mare șomaj al persoanelor cu eh, învățământ, cu educație superioară și există multe disparități regionale în Tunisia, deci trebuie să rezolvăm aceste probleme și, că este un, eh, și eh, acordul liber schimb este un instrument. Deci orice acord între UE și Tunisia trebuie să ține seama de faptul că Tunisia este în plină tranziție democratică. Mulțumesc! La țancă ați terminat, mulțumesc mult. Mesajul a fost foarte clar. Urmează domnul Karim Daoud de la Federația Tunisiană a Agriculturii, vă rog. Merci, le, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumim pentru această invitație, doamnelor și domnilor. În ultimii ani, agricultura tunisiană a reușit să devină autosuficientă în ceea ce privește laptele, fructele și uh, legumele. Am reușit să limităm astfel importurile și să găsim noi piețe de desfacere dar există o serie de provocări pe care trebuie să le depășim. Există riscuri pentru securitatea noastră alimentară și există două întrebări care se pun pentru viitorul, viitor, uh, viitorul agriculturii noastre. Ce tip de agricultor, agricultură trebuie să practicăm până în 2050 și va putea ea asigura siguranța noastră alimentară? Trebuie să constatăm că sectorul agricol din Tunisia înregistrează o scădere a aportului său la PIB, 19, 6% în 64, 8% în 2016. Uh, de asemenea, performanța și valoarea adăugată a produselor agricole este uh, scăzută, uh, costurile de produse cresc, agricultura este de asemenea legată de schimbările climatice, agricultura suferă de inadaptarea circuitelor de furnizare și de o slabă organizare a filierelor, se confruntă de asemenea cu o slabă organizare a lumii rurale, uh, o îmbătrânire a populației rurale, îmi cer scuze, spune vorbitorul. Deci, sectorul agricol din Tunisia nu mai uh, are un aport important la PIB, valoarea adăugată a produselor agricole este scăzută, ne confruntăm cu schimbările climatice, ne confruntăm cu uh, fragilizarea și rareficarea uh, resurselor naturale, Uh, circuitele de distribu- distribuție sunt inadaptate, filierele slab organizate, uh, populația din mediul rural îmbătrânește, fără să lăsăm la o parte problemele de guvernanță, susținerea scăzută oferită sectorului și uh, lipsa unei vizi- viziuni politice. Vedeți, riscurile și provocările cu care ne confruntăm rămân majore și la toate aceste provocări se adaugă liberalizarea schimburilor noastre comerciale, în special cu partenerii europeni. Tocmai de aceea avem nevoie de un nou uh, model de dezvoltare agricolă. Uh, sindicatul nostru tânăr, Sinagri, Sindicatul Agricultorilor din uh, Tunisia, creat în 2011 după Revoluția tunisiană, în continuare nu reușește să se impună, în ciuda modificărilor legislației care au uh, fost uh, operate în uh, Constituția tunisiană. tunisiană. Deci, în acest context, uh, venim totuși cu următoarele propuneri. Uh, e nevoie de o, de o promovare a agriculturii uh, familiale. Trebuie să știm că 80% dintre agricultorii tunisieni reprezintă sau dispun de mai puțin de 10 hectare, 70% dintre ei dispun de mai puțin de 5 hectare. Dar această agricultură produce 70% din producția națională. Trebuie să facem uh, Uh, de asemenea, uh, să alegem uh, modele de dezvoltare agricolă care să țină cont de resursele de apă pe care le deținem. Trebuie de asemenea să dezvoltăm lanțurile de valori, să valorizăm produsele locale și regionale. Trebuie să dezvoltăm agricultura biologică, semnele de calitate, precum indicațiile de origine, Uh, adică pentru produsele mediterane, pe, mediteranene pentru care dispunem de avantaje comparative. Trebuie să creăm agri- cooperative agricole în care să participe mici agricultori și regiunile mai uh, puțin favorizate. Trebuie să diminuăm riscurile comerciale, să uh, gestionăm mai bine afectarea PIB-ului agricol, la lupta împotriva deșertificării, spre exemplu. Trebuie să știm că 96% din teritoriul nostru este direct sau indirect uh, vizat de deșertificare, 52% din uh, suprafața noastră este afectată de eroziune și salinizare. O creștere cu 2 grade a temperaturii medii prevăzută pentru anul 2050 uh, ar duce la pierderea 50% din terenurile cultivabile agricole din Maghreb. Ne așteptăm la o creștere a frecvenței uh, secetelor, o succesiune de două, uh, de două secete uh, în, într-o perioadă de trei ani ar duce la o scădere a 50% din producția agricolă și o decimare a șetelurilor de povine și ovine. Trebuie să dezvoltăm cercetarea agricolă, să dezvoltăm turismul ecologic, trebuie să ținem cont uh, rolul economic, politic, social și securitar al sectorului nostru. Trebuie să subliniem faptul că agricultura tunisiană joacă și a jucat întotdeauna un rol de tampon pentru marile crize economice cu care s-a confruntat țara noastră în 87, 2011 și 2014. Uh, agricultura a contribuit la creșterea PIB-ului în timpul acestor crize, a, permit, a permis păstrarea unui echilibru. Tocmai de aceea activitatea agricolă trebuie să fie cons- considerată ca o activitate economică rentabilă care să nu mai fie folosită pentru gestionarea inflației. Pentru toate acestea avem nevoie de o fi- uh, viziune și o voință politică. Dat fiind uh, contextul național, regional și internațional, Uh, obiectivele de dezvoltare durabilă vor fi cu greu atinse. Cum am putea crește, dubla productivitatea noastră, cum am putea asigura accesul la terenul, la resurse, la know-how, la servicii financiare, cum am putea să punem în uh, aplicare noi sisteme de producție agricolă, fără, ținând cont, bineînțeles, de schimbările climatice. Doamnelor și uh, domnilor, uh, acest acord de liber schimb trebuie să meargă mai departe de interesele economice. Tunisia, agricultorii, pescarii tunisieni așteaptă de la Europa un aport în sensul dezvoltării durabile, un uh, aport la stabilitate și la creșterea calității vieții. Dacă agricultura tunisiană trebuie să fie reformată și modernizată, atunci aceasta este misiunea noastră a tunisienilor, dar și a dumneavoastră. Trebuie să reducem asimetria existentă între sectoarele noastre agricole, trebuie să sporim complementaritatea existentă între aceste sectoare pentru a atinge obiectivele noastre. Pentru asta Europa trebuie să pună la dispoziția noastră mijloace financiare, tehnice și logistice. Cei 10 ani prevăzuți astăzi ni se par insuficienți. 15 ani ar fi fie o, perspectivă mai corectă. Elementele de negociere nu trebuie să se limiteze la lista de produse sensibile, la contingentele tarifare, la calendarele de uh, eliminare a regimului de uh, prețului de intrare. Știm că fructele și legumele noastre sunt competitive, dar cu toate acestea se confruntă, confruntă cu o serie de obstacole la încercarea lor de a intra pe piața europeană. Um, temerile legate de acest acord sunt legitime, dar cu toate acestea acordul vine și cu speranțe, generează și speranțe. Vom putea promova reforme atât de indispensabile. Dar pentru asta va trebui să comunicăm permanent cu agricultorii din Tunisia, trebuie să le permitem, permitem să-și asume acest proiect care ar putea fi unul de viitor pentru agricultura uh, tunisiană. Europa trebuie să dea dovadă de curaj politic și să integreze în uh, PAC un uh, plan de susținere a dezvoltării agriculturii uh, de țării noastre, așa cum s-a întâmplat în cazul Spaniei și Portugalia. Trebuie să creăm un adevărat spațiu de libertate, comerț, dezvoltare, parteneriat pentru a crea, pentru a crea un bloc sol, solid între Africa și Europa. Uh, Uh, trebuie acum ca acest proiect uh, de uh, acord să fie dotat cu mijloacele necesare pentru ca ambițiile ascunse în spatele sale să fie atinse. Sindicatul nostru participă la acest proiect, sprijină acest proiect împreună cu Conrad Adenauer Stiftung Stiftung am organizat în februarie 2018 un seminar pe tema aceasta în prezența domnului Cioloș și uh, de asemenea propunem să organizăm noi uh, mese rotunde în această regiune. În plus, Sinagri a decis cu o lună în urmă să creeze o uh, Comisie Națională de Reflexie asupra acestui acord. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim. Acum Monica, cât de echilibrată este poziția Europei în uh, aceste negocieri și cât de protejat este sectorul agricol în Uniunea Europeană, respectiv în uh, statele membre? 5 minute ai la dispoziție, Monica. Vă mulțumesc. Le mulțumesc antevorbitorilor mei care, iată, ne-au prezentat uh, punctul de vedere al societății civile din Tunisia. După cum am spus, deja am avut uh, parte de o a doua rundă de negocieri încununată de succes în Tunisia și, bineînțeles, uh, ca de obicei ne-am întâlnit înainte de aceste ședințe cu uh, societatea civilă din Tunisia. Salutăm transparența acestor negocieri. După cum am spus, s-a spus deja, toate textele vor fi, dacă n-au fost deja făcute publice. A existat uh, o perioadă de 2 ani între prima rundă de negocieri și a doua. Această întârziere s-a datorat schimbării uh, de guvern din Tunisia. În plus, Uh, autoritățile tunisiene au decis să, să demareze o serie de analize de impact înainte de a se angaja într-o a doua rundă de negocieri. Deci uh, nu pot decât să apreciez această abordare transparentă. Acum, în cele ce privește um, cele spuse de dumneavoastră, în ceea ce privește acest acord și uh, calitatea sa de element, element esențial al parteneriatului privilegiat pe care îl avem în Tunisia? Ei bine, da, răspunsul la aceste întrebări este da, dorim ca acest element să fie uh, subliniat. Mă voi referi în cele ce urmează la agricultură, servicii și energie. În ceea ce privește agricultura, la ultima rundă de negocieri am stabilit uh, parametrii cheie pentru această negociere. Uh, adică am stabilit cum anume vom face uh, ofertele noastre de acces pe piață. Uh, sperăm ca aceste oferte să fie făcute până la finele anului. Pro- caracterul progresiv și asimetric uh, se înscrie în acest uh, capitol. Parametrii de negociere au fost uh, publicați deja și acolo se vorbește despre o perioadă de tranziție, se vorbește despre produsele sensibile, de asemenea se vorbește despre companii uh, deci vom analiza toate aceste elemente și vom veni cu o ofertă um, consistentă, într-adevăr, pentru că trebuie să ținem cont de comerț pe ansamblu, dar vom ține cont de faptul că Tunisia s-ar putea să aibă nevoie de mai mult timp pentru reforme și modernizare. De asemenea, vom oferi asistență Tunisiei. Există un program nou, uh, programul de susținere pentru uh, produse și export exporturi, 19 milioane de euro alocate acestui proiect uh, lansat anul acesta. Este vorba despre un ajutor oferit pentru acele sectoare care vor fi deschise în urma acordului uh, de liber schimb. Sperăm că o parte dintre aceste fonduri vor fi folosite de guvernul tunisian uh, pentru a sprijini sectorul agricol. Deci, iată, oferim atât uh, informații sau asistență tehnică cât și financiară partenerului nostru. Tot despre agricultor, agri, agricultură, s-a vorbit despre lanțul de valori, lanțul de uh, dis, distribuție. Pentru Uniunea Europeană, indicațiile geografice sunt unul dintre instrumentele care ne stau la dispoziție suntem foarte încântați de faptul că pe tema aceasta am reușit să încheiem uh, negocierile la ultima rundă și iată, deja avem uh, un schimb de indicații geografice între cei uh, doi parteneri. După aceea, serviciile. În ceea ce privește serviciile, într-adevăr, există unele sectoare care sunt foarte promițătoare pentru Tunisia. Vreau să mulțumesc pentru tot ceea ce s-a studiat pe tema comerțului electronic, serviciilor uh, digitale, telecomunicații și noi vom organiza un atelier pe tema aceasta cu societatea civilă până la finele anului. Dar, de asemenea, când vine vorba de servicii, e clar că mobilitatea uh, furnizorilor de servicii este de asemenea importantă și tocmai de aceea colaborăm strâns cu colegii noștri Uh, ca, uh, pentru a ne asigura că prin acordul uh, de vize există o legătură cât se poate de clară între sectoarele economice tunisiene și europene guvernate de acest acord de liber schimb. Și acum în ceea ce privește energia, la ultima rundă de negociere am venit cu o propunere foarte generoasă pe tema aceasta. O mare parte a capitolului se referă la energia regenerabilă. Bineînțeles, ne dorim să garantăm nu doar competiția echitabilă în acest sector, ci să și susținem o serie de reforme anunțate deja de către Tunisia. Știu că premierul, în vizita sa din april la Bruxelles, a venit cu o foaie de parcurs uh, cu privire la uh, reformele prioritare. Și una dintre aceste reforme este tocmai un plan de acțiune pentru energie. Tunisia dorește, de asemenea, să respecte angajamentele asumate la Paris. Sperăm că acordul de liber schimb va sprijini aceste schimbări sectoriale și că uh, Uh, procesele acestea pot merge mână în mână. Deci, agricultură, servicii și, și energie, acestea sunt capitolele uh, în cazul cărora considerăm că acest acord de liber schimb va uh, ajuta Tunisia. Acum, dați-mi voie să vă spun că în ceea ce privește piața agricolă, uh, Într-adevăr, aceasta nu este deschisă pe ansamblu. Bineînțeles, noi uh, trebuie să ne protejăm uh, interesele proprii. Sperăm ca nu doar, dar sperăm ca până la finele negocierilor nu doar producătorii noștri să aibă de câștigat, ci și cei uh, din Tunisia. Mulțumim. Știu, știu că s-a discutat foarte mult despre măsline. Acum le dau cuvântul raportorului și raportorilor din umbră. Un minut și jumătate pentru fiecare. Doamna la Lond începe. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Domnule Jeribi, domnule Daud, vă mulțumesc pentru prezentările făcute. Elementele evidențiate dumneavoastră sunt esențiale în contextul acestor negocieri. Tocmai m-am întors din Tunisia, din Tunisia merg des acolo, Înțeleg foarte bine ce spune doamna Jerebi în ceea ce privește drepturile femeilor, societatea civilă, progresele făcute și în același timp amenințările care plutesc deasupra acestei țări. Pot să vă spun că Parlamentul va fi extrem de atent la implicarea societății civile pe parcursul acestui proces și, de asemenea, implicarea parlamentarilor. Apoi, ceea ce privește agricultura, aceasta va fi întărită de pe urma acestor negocieri. Aceasta contribuie cu 11% la PIB-ul țării, cu 18% la ocuparea forței de muncă. Mulțumesc și Comisiei că a prezentat situația negocierilor. A patra rundă va avea loc în toamnă, mă bucur acest lucru și ne putem aștepta la un acord politic până la finele acestui mandat, dacă lucrurile merg așa cum trebuie. În calitate de raportoare, aș avea și eu câte observații proprii. În primul rând, contextul. La mai bine 10 ani, aproape 10 ani de la primăvara arabă, Tunisia e pe calea consolidării democratice, însă stabilitatea regională, mai ales în Libia învecinată, lipsa de integrare economică între țările din sud Mediteranei și dificultățile economice ale țării sunt obstacole în calea democrației tunisiene. Șomajul în rândul tânărilor, în rândul tânărilor cu studii, 30% au studii și dintre cei cu studii nu au un loc de muncă în Tunisia. Acest lucru pune în pericol viitorul democrației. Acest acord este esențialmente politic, să nu uităm. Va trebui să redinamizeze economia țării, întărind schimburile cu Uniunea Europeană și să aducă Tunisia mai aproape de Uniunea Europeană, iar Uniunea va trebui să se angajeze uh, în, în încercarea de a transforma Tunisia într-o poveste de succes. Acest acord uh, va fi în beneficiul uh, tunisienilor. Asta a cerut-o Parlamentul în rezoluția sa. Societatea civilă joacă un rol esențial în dezvoltarea durabilă a țării, după cum a spus domnul Daud. Și aș avea două întrebări. O întrebare pentru comisie. Dacă ați putea clarifica cum vedeți lucrurile în ceea ce privește structurarea acordului privind mobilitatea și apoi cum am putea asigura succesul acestui acord, ce elemente ar fi importante și care ar fi liniile roșii eventuale. Mulțumesc. Mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Cicu. Am ascultat cu mare atenție prezentările invitațiilor, reprezentanții societății civile din Tunisia. E interesant, într-adevăr, pentru că acum putem contextualiza mai bine întreaga situație. Dânsii și-au exprimat și aspirațiile pe care le-au pentru încheierea acestui acord. Sperăm, într-adevăr, că acesta va fi finalizat. De agricultură, de servicii, stat de drept, toate aceste componente sunt deosebit de importante. Tunisia, în opinia mea, a făcut uh, pași înainte în ultimii 10 ani, lucru realizat și cu sprijinul Uniunii Europene, printre altele. An de zile, Uniunea Europeană a sprijinit financiar Tunisia, însă, în același timp, am făcut eforturi de întărire a regimului democratic, de a promova stabilitatea politică și de a întări societatea civilă. După cum spuneam, Tunisia a făcut progrese considerabile și mă bucur să văd că și Comisia recunoaște acest lucru. Asta ne oferă o temelie solidă pentru un parteneriat uh, privilegiat, un acord de liber schimb, relații reciproce, care să reflecte interesele și avantajele comune pe care Tunisia și Uniunea Europeană le pot obține de pe urma acestui parteneriat. Trebuie să ne asigurăm că cooperăm, facem schimb de informații pe plan cooperăm pe plan comercial, pe planul cercetării și dezvoltării, s-a vorbit și de agricultură eh, și apoi în ceea ce privește ceea ce privește uleiul, doar o cantitate foarte, foarte mică uh, s-a exportat din cantitatea aprobată pentru export spre Uniunea Europeană. Cred că astfel de dispoziții pot fi negociate doar în situații excepționale. Nu cred că suntem într-o situație excepțională în prezent. Trebuie să ne asigurăm că nu creăm dificultăți inutile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul nu e un scop în sine, e adevărat. E un acord comercial, dar pentru noi e un acord politic. Noi așa l vedem cel puțin în Uniunea Europeană. E vorba de a sprijini o țară care a, a avut succes în tranziția democratică, dar care se confruntă cu dificultăți considerabile încă. Slăbiciune economică evidentă. Pentru noi, înainte de toate, prin urmare, este vorba de un obiectiv politic, să ajutăm Tunisia, să stabilităm regiunea și să întărim politica de vecinătate. Sunt lucruri care trebuie îmbunătățite. În primul rând, se impune o evaluare a acordului de asociere anterior acestui acord pe care îl discutăm acum și care are nevoie de, de reexaminare. Nu știu nimic despre uh, un studiu de impact asociat cu acest nou acord și aș vrea să știu dacă negociem într-adevăr un acord care se înscrie în linia obiectivelor de dezvoltare durabilă pe care Uniunea Europeană s-a angajat să le promoveze. Toată lumea spune asimetric și progresiv. E adevărat, E nevoie de timp pentru perioadele de tranziție, însă mă întreb dacă Tunisia e gata, e pregătită. Am vorbit de agricultură. Am ascultat uh, prezentările oaspeților noștri, dar dacă ne uităm în termeni concreți la situația agriculturii tunisiene, vedem uh, vulnerabilități considerabile. Acest acord comercial uh, nu va face decât să crească această vulnerabilitate. Produsele europene sunt subvenționate prin, prin uh, uh, politica agricolă comună. În ceea ce privește citricele, nu vor rezista în fața concurenței spaniole. Progresiv, asimetric și de durată. Să nu ne grăbim. Apoi, implicarea societății civile, categoric da, pe plan negativ însă, trebuie să revenim la logica dispozițiilor anterioare. Vă mulțumesc. Mulțumim. Tiziana, doreai să intervii? Mulțumesc, domnule președinte. Tunisia e un partener important pentru Europa, mai ales când e vorba de migrație și de asemenea de terorism. Deci un acord de liber schimb cu Tunisia, care există, evident, poate fi îmbunătățit, însă trebuie să vedem exact care e situația angajamentelor referitor la agricultură. Ceea ce privește uleiul de măsline, iată de mai bine de 10 ani, Tunisia are o cotă de export către Uniunea Europeană de mai bine de 50.000 de tone și aceste cote nu au fost acoperite pe deplin. În anul trecut, exporturile au crescut cu 120% pe de altă parte. Prin urmare, trebuie să vedem exact care sunt consecințele potențiale ale unei astfel de decizii, mai ales în momentul în care Uleiul de măsline tunisian nu poate concura cu cel al producătorilor europeni. Se vinde ulei de măsline în Europa fără indicații de origine uneori. Și sper că vom reuși să protejăm uh, demnile de origine. Apoi, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, Important este să nu scăpăm din vedere drepturile muncitorilor. Costul forței de muncă e redus în Tunisia, moneda națională e slabă. Acest lucru, combinat cu proximitatea geografică, duce la un risc real de relocalizare a firmelor europene în Tunisia. Mai avem trei, uh, uh, câteva minute în care invitații noștri pot să reacționeze. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna Jelibi, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, dacă ne uităm la implicarea societății civile, la metodologia negocierilor, la studiile impact uh, sectoriale și globale, uh, înțelegem uh, că, într-adevăr, a, se impune o anumită lipsă de grabă, însă gestionarea timpului este importantă. E vorba de acorduri care vor avea un impact asupra generațiilor viitoare și de aceea am propus noi o abordare pe sectoare pilot. De ce nu? cum am făcut cu servicii informatic, sunt sectoare unde se poate interveni, se pot uh, structura proiectele și se poate evalua impactul imediat. E o abordare prudentă, dar sigură. Apoi, în ceea ce privește dispozitivele, ne, ne bucură să, să vedem că acest uh, lucru va fi luat în considerare, că dispozițiile necesare vor fi adoptate. Apoi, în ceea ce privește investițiile directe europene în Tunisia, au scăzut constant din 2011 încoace și de aceea ne bucură cuvintele uh, raportoarei care ne-a spus că Tunisia uh, ar trebui să fie povestea de succes a Maghrebului. Asta sperăm că va implica acțiuni concrete și o adevărată politică menită a stimula investițiile în Tunisia de tranziție spre un model care să impună mai multă inovație, mai mult transfer tehnologic, care să creeze locuri de muncă pentru tineri, mai ales pentru tinerii cu, cu studii. Cu alte cuvinte, o abordare care într-adevăr să sprijine Tunisia pe parcursul tradiției sale democratice. Apoi, de ce e nevoie? în primul rând, de o abordare participativă, care să implice categoriile profesionale direct vizate de aceste demersuri, de această liberalizare. Acestea trebuie să fie implicate în acest efort menit a răspunde tocmai la, la, la cerințele lor, care să ducă la o creștere a competit competitivitate. Este într-adevăr uh, un, un aspect deosebit de important. Apoi mobilitatea și celelalte elemente menționate ca cerințe preliminare, toate acestea sunt importante în structurarea acestor negocieri. Mulțumim. Domnul Daud. Mulțumesc. Aș dori să răspund în primul rând la întrebarea referitoare la ulei. Problema cotelor uh, e o problemă destul de constrângătoare. Cotele sunt anuale, dar cu o defalcare lunară foarte greu de gestionat în ceea ce ne privește. Și apoi în Tunisia uh, există uh, uh, variații considerabile la nivelul producției. Avem ani mai buni, ani mai puțin buni. Sunt ani în care situația e groaznică. Evident, în anii proști nu putem acoperi cota de export către Europa. Apoi, s-a vorbit de uleiul tunisian folosit pentru a cupaja alte uleiuri. Tunisia depindă de ce se întâmplă în Spania, Italia și alte țări europene în materie de producție. Știm bine că atunci când sunt recolte mari în Europa, noi avem uh, probleme în exportarea uh, uh, uleiului tunisian. Deci această, această problemă a cotelor trebuie să fie văzută în context. uleiul tunisian ar avea de câștigat dacă calitatea ar fi recunoscută, apreciată. Avem o tradiție de milenii, uh, cultivatori de origine andaluză care au venit. Nu avem nicio problemă să, să vindem uh, uleiul nostru sub uh, denumire de origine controlată, însă acest lucru necesită eforturi suplimentare considerabile, tocmai pentru a reuși să asigurăm o recunoaștere a calității uh, uleiului tunisian, care este foarte diferit de cel uh, european, știe toată lumea. De aceea va trebui să cooperăm, pentru că nu avem decât cu toții de câștigat. Ceea ce privește studiul de impact, uh, trebuie să facem studii de impact serioase și mixte, cu implicarea experților tunisieni pe lângă cei europeni în realizarea acestor studii de impact. Am văzut un document vizând Tunisia care a reluat practic integral uh, textul referitor la Maroc fără să se refere deloc la natura specifică a Tunisiei. Există trăsături specifice în Tunisia care diferă de cele ale Marocului. Apoi, ele, ingredientele necesare pentru a asigura succesul, voință politică, transparență și complementaritate. Vă mulțumesc. Mulțumim, mulțumim, uh, doamna Hencei. În primul rând, chestiunea studiului de impact. S-a făcut un studiu de impact pe durabilitate înainte de demararea acestor negocieri, document public. În același timp, dorim să facem și un exit orizontal la nivelul comisiei pentru a evalua șase din cele opt acorduri Euromed sperăm să demarăm acest exercițiu la începutul anului viitor. Obiectivul ar fi nu să vedem doar situația dintr-o țară, e, e vorba de un studiu expos, nu extante, ci să vedem care au fost cele mai bune exemple, exemple de bune practică, ce a funcționat în ce țară, în condițiile în care accesul la piețele europene este comparabil pentru toate statele vizate. Apoi, în chestiunea sinergiilor dintre cele două negocieri, Cred că avem aici o oportunitate unică. Nu întotdeauna avem un acord de facilitare a vizelor care să fie negociat în paralel cu negocierea acordurilor comerciale. Va fi, comerciale va fi și un capitol privind mobilitatea. Înseamnă că oamenii se vor deplasa fizic pentru a presta serviciile respective. Pentru aceasta e nevoie ca aceștia să aibă acces și să aibă viza necesară Apoi, această chestiune a vizei Schengen pentru 90 de zile, pentru asta are competențe Uniunea Europeană, pentru șederea pe mai, durată mai lungă, competențe a statelor membre, să avem ceva propune de proiecte pilot în diferite sectoare în acest sens. Acest lucru este important dacă dorim într-adevăr sinergii reale cu partenerii tunisieni și de aceea vrem să avem întâlniri directe cu experții tunisieni, două echipe de negociare plus reprezentanții statelor membre pentru a asigura că se poate face tot ce este necesar uh, pentru a asigura sinergia între cele, două negocieri, vize și acord comercial. Voi uh, capitolul uh, comerț și dezvoltare, tunisienii sunt extrem de interesați în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Uh, ei sunt semnatarii convențiilor Organizației Internaționale Muncii. Costul forței de muncă e, e jos, dar nu foarte jos. Avantajul competitiv al Tunisiei nu ține de costul forței de muncă, nu vorbim de Bangladesh, de o țară din, din Orientul îndepărtat. Avantajul competitiv este integrarea pe piața europeană și de aceea acest acord este atât de important. Astea au fost cele trei întrebări care s au pus comisia. Uh, this concludes the uh, item 13. Mulțumesc foarte mult. Acesta a fost punctul 13 de pe ordine de, pe ordine de zi. Vom urmări îndeaproape negocierile, doamna raportoare mai ales, dar în orice caz, comisia, per total, este foarte interesată de acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit din Tunisia ca să ne prezentați toate aceste informații cu privire la Aleca și uh, vă urez mult succes în munca dumneavoastră. Punctul 14. Are oarecare legătură cu ce am discutat. E vorba despre servicii. Serviciile în temeiul modului 5, un subiect destul de nou. Servicii legate de bunuri. Am realizat un studiu pe această temă, am cerat un studiu pe această temă și acum îi dau cuvântul doamnei dr. Marina Fordea ca să ne prezinte acest studiu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat oportunitatea de a analiza această temă. Președintele, numai puțin. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să faceți liniște. Vă rog să faceți liniște. Urmează o prezentare. Doamna Foltea. Scopul studiului a fost într-adevăr să analizăm serviciile în temeiul modului 5, categoria 5. Temeiul modului 5. Aici ne referim la cele servicii care sunt comercializate ca parte sau legate de anumite bunuri care nu fac parte din, din uh, sectorul serviciilor. Este o situație pe care o întâlnim în domeniul uh, prelucrării. În acest sector se utilizează din ce în ce mai des diverse servicii. E vorba de servicii financiare, de transport, logistică, software, cercetare, dezvoltare, servicii de mediu, etc. Care este fenomenul de bază? Faptul că se transformă din ce în ce mai mult uh, chestiunile acestea în servicii. Crește ponderea serviciilor în aceste sectoare. Serviciile despre care discutăm sunt utilizate de industria prelucrătoare, atât în sectorul primar cât și în sectorul industrial. Sunt utilizate atât ca elemente primare, fie ca Um, elemente legate de alte bunuri, deci în combinație cu anumite bunuri și de asemenea sunt și servicii disponibile la nivel de companie sau care sunt externalizate sau transmise offshore. Prin toate aceste lucruri descriem practic serviciile în temeiul modului 5. Cam aceasta ar fi definiția. Avem o mașină, de exemplu, aici, ca să înțelegem mai bine, știm cu toți ce este o mașină și vedem mai multe elemente, mai multe trăsături ale acestei mașini și vedem că are un senzor aproape peste tot, prin care este uh, activ, prin care se facilitează trăsătura de autonom, prin care se facilitează autonomia acestei mașini, care poate să conducă singură. Și dacă analizăm o astfel de mașină, înțelegem clar că valoarea sa este compusă și depinde foarte mult de serviciile conexe. Există foarte multe elemente care țin de servicii, de software în această mașină. Este un produs foarte sofisticat chestiune de politică ce survine este cum tratăm acest produs. Îl tratăm ca pe un bun când ajunge la graniță sau ca pe altceva. Sunt și exemple legate de bunuri mult mai tradiționale. De exemplu, Materialul lemnos conține mai mult de 50, în proporție de mai, mai mare de 50% servicii. 50% din valoarea materialului lemnos este compusă din servicii, exploatarea forestieră, încărcarea, recoltarea, operațiuni portuare, fumigație, etc. Un produs super simplu, niște bușteni, ai tăiat un copac, însă valoarea serviciilor conexe acestui bun este foarte mare. Un alt studiu din Asia de data aceasta descrie aceeași situație în cazul unui, unei pâini. Pentru a se produce o pâine, 30 de servicii diferite sunt utilizate și valoarea tot, proporția totală a serviciilor reprezintă 72% din prețul pâinii. Ce reprezintă această valoare? Care este valoarea acestor servicii în temelul modului 5? Dacă vrem să luăm măsuri la nivel de politică, atunci trebuie să înțelegem valoarea tuturor acestor elemente. Anumite studii ne arată că serviciile în temelul modului 5 sunt responsabile pentru o proporție de 20 până la 47% din uh, producția din producție pe sec- în funcție de sector. Și într-un scenariu de libera- liberalizare multilaterală, ce putem constata? În acest scenariu, aceste produse nu ar uh, fi supuse unor taxe la import. PIB-ul ar avea de câștiga 300 de miliarde de euro până în 2025. Comerțul mondial ar crește cu 500 de miliarde de euro. Toate țările ar avea de câștigat din partea unei liberalizări multilaterale. Țările în curs de dezvoltare și din zona asiatică ar avea ceva mai mult de câștigat. Industria de prelucrare a bunurilor și uh, serviciile de afaceri ar avea cel mai mult de câștigat. Care este impactul asupra locurilor de muncă? 40% din bunurile exportate, îmi cer scuze, 40% din uh, locurile muncă legate de exporturi din Uniunea Europeană au de-a face cu acest gen de bunuri, în mod, în numărului 5, dar sunt anumite influențe și asupra altor domenii, de exemplu Industria 4.0, Strategia Europa 2020. Ideea este să oferim mai multe oportunități bunurilor și serviciilor cu o componentă de mediu. IMM-urile sunt foarte importante aici, deoarece ei, ele participă în mod activ la acest sector. E vorba și de creșterea capacității de export și productivității. Care sunt provocările cu modul 5? De ce discutăm despre aceste servicii? Nu este un mod de aprovizionare recunoscut în cadrul GATS. Nu există o definiție nicăieri pentru aceste servicii. Prin urmare, tranzacțiile la import și la export sunt supuse unor bariere tarifare și unor cote, ca în cazul bunurilor. Și aici trebuie să se aplice uneori și reguli de origine de anumite acorduri liber-schimb, prin care se favorizează țara unde este asamblat produsul dar acesta nu corespunde întotdeauna cu țara unde produsul capătă cea mai mare valoare a sa. Și astfel sunt penalizate exporturile europene, dar în general exporturile care au o valoare adăugată foarte mare și practic sunt penalizate creierele europene. Este penalizată inteligența europeană. Rezultatele principale sunt următoarele. Trebuie să liberalizăm comerțul cu bunuri pentru a ține seama de toate aceste specificități ale serviciilor de, din, de tip 5, cel puțin pe termen scurt. Nu, trebuie să excludem și posibilitatea de a negocia anumite lanțuri valorice globale la OMC, în care să includem mai multe prevederi în acest sens, nu doar pentru liberalizarea modului 5, să se vorbească și despre um, libertatea utilizării um, capitalului în acest domeniu. De asemenea, e nevoie de o definiție. Sugestia din raportul nostru este să definim uh, serviciile, în termenul modului 5, drept servicii adăugate sau legate unor bunuri a căror, a căror valoare sau origine poate fi detectată pentru evaluarea vamală a bunurilor vizate. Iată o posibilă definiție. În studiu avem și câteva opțiuni pe care le-am analizat. Am analizat uh, opțiunea multilaterală de la OMC, opțiunile bilaterale, am văzut ce se poate face la fiecare nivel. Sunt mai multe opțiuni. Prima ar fi reducerea valorii vamale. Există o prevedere care permite o reducere a serviciilor din valoarea bunurilor declarate la vamă și astfel se, duce, se ajunge la plata unei taxe vamale mai mici. Există avantaje și dezavantaje. Aceste prevederi nu au fost scrise pentru liberalizarea serviciilor. Mai avem și excepția transportatorului Expanding Carrier Media. Un avantaj este că nu este condus acest sistem de OMC și putem găsi anumite metode prin care să um, ținem seama de serviciile de tip 5 și o soluție pe timp pe termen lung ar fi un tratat privind lanțul valorii global în acest domeniu. Și apoi, bineînțeles, există și posibilitatea unor acorduri bilaterale dacă nu funcționează la OMC. Ar fi mai ușor, de asemenea, ar fi o altă opțiune bilaterală să introducem o a doua regulă de origine prin care să ținem seama de situația specifică pe care o descriem azi. Care sunt recomandările noastre? Să îmbunătățim definiția serviciilor în temeiul modului 5. Trebuie să înțelegem mai bine ce sunt acestea și cum să le definim ca să putem face reguli pentru acest sector. Trebuie să uh, realizăm studii economice adiționale, atât în Uniunea Europeană cât și pe restul mapamontului. Trebuie să organizăm un grup de experți pentru modul 5, pentru că sunt discuții foarte tehnice. Trebuie să organizăm campanii de creștere a informării în uh, sectoarele și țările care doresc să sprijine aceste servicii. Trebuie să cooperăm și cu alte organizații internaționale care au operat deja în acest domeniu, au făcut ceva deja în acest domeniu. Să vedem care sunt posibilele probleme de impunere în aplicare în funcție de ce opțiune alegem. În ceea ce privește cercetarea, acesta este doar un prim pas. E nevoie de mai multe studii sectoriale, dincolo de pâine și de mașină, cum am văzut mai devreme, și de iPhone, lemne. E nevoie să evaluăm, evaluăm mai bine ce beneficii ar avea țările în curs de dezvoltare, pentru că ele poate că nu sunt din prima foarte receptive la aceste idei. Și de asemenea, trebuie să vedem cum am putea realiza un acord privind lanțurile valorice globale în acest sector la OMC sau în afara acesteia, dacă concluzia este că nu putem să avansăm la OMC din cauza felului în care se iau decizii acolo. Atât am avut eu de spus, mulțumesc. Ne mulțumesc foarte mult. Foarte interesantă prezentarea dumneavoastră, mai ales um, chestiunile care țin de dezvoltare digitală și mașina autonomă. Poate că merită să discutăm aceste chestiuni mai încolo. Domnule președinte, intervenție din sală. Putem organiza votul? Președintele, nu. Din sală, ar putea dura jumătate de oră discuție și oamenii trebuie să plece. Președintele, nu, avem o ordine de zi și dacă ar fi toată lumea aici la ora 9, nu am mai avea nicio problemă cu timpul. Deci uh, să nu uitați să fiți prezenți atunci când trebuie. Vă rog, comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Salut inițiativa Comisiei INTA de a avea o discuție formală cu privire la serviciile în temeiul modului 5. Este o discuție foarte importantă, deoarece modul 5, eh, serviciile tip mod 5 sunt element, un element important din eh, concurent, din competitivitate în Europa. Fără o discuție pe această temă, nu am putea să ne rafinăm opțiunile de politică. Felicit și autoarea acestui raport pentru un raport cuprinzător și echilibrat. Avem foarte multe opțiuni de politică. Unele dintre ele sunt mai ambițioase, altele mai puțin ambițioase, dar în orice caz, toate au un impact economic promițător asupra mai multor um, actori importanți din Europa. Un lucru de subliniat de la bun început este că există un interes foarte clar din partea mai multor sectoare de export din Europa de a înregistra progrese pe modul 5. Nu doar, pe, nu doar din partea furnizorilor de servicii, ci și din partea anumitor sectoare industriale care, pentru concurența lor pe plan extern, depind foarte mult și de calitatea serviciilor și continuă să plătească taxe pe unul dintre elementele care reprezintă o pondere foarte mare din uh, competitivitatea lor, din avantajul lor competitiv. Aș dori să subliniez câteva elemente din raport. În primul rând, cu toate că pare a fi un concept nou, prevederile privind regulile pre- prevederile pentru modul 5 nu sunt chiar noi nouțe. Ele au fost aplicate deja în, pentru import în ultimii 5 ani. Există proceduri de încredere la fiecare punct vamal din Europa. Oficialii vamal din Europa pot să reducă valoarea serviciilor în termenul modului 5 din uh, evaluarea vamală dacă se îndeplinesc anumite criterii. Și acum problema se pune pentru exporturi. Asta nu trebuie să uităm. În al doilea rând, cu toate că la nivel multilateral poate că este dificil să promovăm această idee, cred că este important să prezentăm toate aceste avantaje printr-un acord de liber schimb, pentru că există foarte multe beneficii, să vedem unde putem ajunge după aceea. Mulțumesc, alte comentarii? Uh, vă rog, aveți cuvântul. like to uh, uh, add my, my contribution. Doamna Mior, Miner, dacă doriți uh, sau dacă îmi permiteți, aș contribui și eu la această dezbatere. Bine. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să, declar, uh, să mă declar uh, solidară cu interpreții care în continuare se află în plin conflict de muncă. Grupul meu își face griji în legătură cu liberalizarea adusă cu sine de globalizare, vedem că avantajul comparativ care permite uh, cumpărarea produselor celor mai ieftine, a serviciilor celor mai ieftine. Deci acest avantaj uh, comparativ, o fi el în uh, beneficiul cumpărătorilor, a consumatorilor, dar nu e deloc în favoarea producătorilor și nici a lucrătorilor, bineînțeles. Vorbim aici despre liberalizarea unor servicii care deja sunt liberalizate printr-o serie de acorduri, deci nu prea înțeleg subiectul. Vreau să vă întreb dacă există uh, o analiză de impact pe tema aceasta sau este prevăzută o analiză de impact pentru tema aceasta? Și după aceea, încă o întrebare. Platformele acestea ale unor firme precum Amazon, etc., uh, acestea sunt supuse prevederilor cu privire la serviciile de mod 5 Vă mulțumesc. În ceea ce privește analiza de impact, spune doamna Foltea, raportul meu este, sau studiul meu este, studiul pe care l-am prezentat este doar un prim pas și una dintre recomandările noastre este de altfel crearea unui grup de experți care să discute tocmai uh, subiectele acelea care trebuie în continuare să fie discutate, analizate. Și mă gândesc că în atribuțiunile acestui uh, comitet de experți ar intra și analiza de impact. În ceea ce privește platformele, într-adevăr, nu am uh, analizat subiectul în raportul nostru, dar cu siguranță dacă grupul de experți va fi uh, creat, atunci uh, acesta va veni cu o serie de detalii și pe tema aceasta. Domnul președinte, mulțumim, mult succes pe viitor, bineînțeles vom uh, urmări cu mare atenție discuțiile și trebuie să ținem cont și de cele spuse de doamna Miner. Mulțumesc foarte mult, acesta fiind spuse, punctul 14 sau discuția de la punctul 14 s-a încheiat, dar înainte de a trece la punctul 15 vreau să-i urez la mulți ani lui Helmut Scholz. Mulți, mulți ani! Thirty-eight, I guess. Presupun că împlinești 38 de ani, nu? Punctul 15 urmează. Dar înainte de toate, haideți să testăm instalația. Votul test s-a deschis. Everybody voted? A votat toată lumea? Uh, ok, and the vote is closed. Votul s-a închis. Se pare că totul funcționează. Începem așadar cu punctul 15. Un singur vot. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Adopted. Se adoptă cu o majoritate largă. Îl felicităm pe domnul Caspari. Punctul 16, întrebarea cu solicitare de răspuns oral, alături de DROA și DEVE, un singur vot, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă, majoritate largă. Trecem la 17. Rezoluția cu privire la acordul de asociere UE-Moldova.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 Amendamentul oral al doamnei Hautala pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Prin urmare, 11 devine caduc, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 1 pentru, împotrivă, abțineri Respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Votul final acum, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. O majoritate largă. Felicitări raportorului. Trecem la 18 acum tot uh, o rezoluție, de data aceasta acordul de asociere cu Georgia. 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 6 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Votul s-a închis. Se adopt, este adoptat și acesta cu o majoritate uh, confortabilă, dar nu la fel de largă ca și cele obținute la rapoartele precedente. Trecem acum la punctul 20. Situația relațiilor UE-SUA, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă,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 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar cum n-ați ridicat uh, practic vizibil mâinile, deschidem votul. 39. 39. Uh, votul s-a închis. E clar adoptat Ridicați mâinile. 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8A pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 ca adăugire pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri verificăm. Votul la 67 s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 68 pentru. Împotrivă. Abține. Cred că e respins, dar verificăm. Votul s-a deschis la 68. Votul s-a închis. Să adoptăm Votul final, acum vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu o majoritate largă. Felicitări raportorului. and thank you for the good cooperation. Și mulțumim pentru buna cooperare de asemenea. 21. Trecem la punctul 21 acum. Avem aici uh, un amendament la rezoluția despre UE și Afganistan, un vot uh, unic, votul s-a deschis. Votul s-a deschis. Facem această modificare sau adăugire. Vă mulțumesc mult! sesiunea de vot se încheie și trecem acum la punctul 22. Este vorba despre grupurile de monitorizare atât de importante în uh, munca comisiei noastre. Dar înainte, vă rog pe cei care doresc uh, să părăsească sala să o facă în liniște, pentru că grupurile de monitorizare sunt într-adevăr importante pentru munca noastră și ar trebui să, să ascultăm ce are de spus raportorul. Mai întâi de toate, Africa de Sud, Nadia Hirsch poate să ia cuvântul sau va lua cuvântul. Thank you, Mr. Chair, dear colleague. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Grupul acesta de monitorizare cu privire la acord, uh, adică uh, uh, s-a întâlnit cu președintele DG Trade, cu CESE, de asemenea, am discutat despre acordul de parteneriat economic. Comisia ne-a prezentat o analiza a punerii în aplicare a acestei, acestui acord de parteneriat în economic care a intrat în vigoare în 2016. Este vorba despre un acord încheiat între Uniunea Europeană și uh, Comunitatea de Dezvoltare uh, Sud-Africană. Bineînțeles, în acest uh, bloc, Africa de Sud este cel mai important partener, dar avem un grup de state diverse care se confruntă cu o serie de Uh, provocări. Mozambic, spre, uh, spre exemplu, este, unul, uh, este o țară foarte puțin dezvoltată. Punerea în aplicare a acestui APE nu a mers așa cum ar fi trebuit din pricina lipsei de coordonare în cadrul grupului SADC și din pricina regimurilor divergente. Uh, Marea uh, problemă este reprezentată de lipsa unei platforme de participare a societății civile. În multe dintre statele din acest uh, bloc, societatea civilă nu își poate face vocea ascultată. În plus, mai există și uh, probleme comerciale care persistă în ciuda eforturilor Comisiei de a le rezolva. Cotele tarifare au fost uh, crescute pentru vreo 60 de uh, produse textile europene. De asemenea, Africa de Sud a decis să restricționeze importul de carne de pui din Uniunea Europeană. Următoarea întâlnire între Uniunea Europeană și uh, SADC va avea loc în februarie 2019 și acestea fiind spute, spuse, vă mulțumesc. Mulțumim, mai există remarce, comentarii? Nu? Atunci vă mulțumesc. Trecem mai departe, grupul de monitorizare de pe 5 iunie cu privire la relațiile UE-SUA. Însă sunt lucruri pe care le-am discutat uh, ieri cu Jean-Luc Dimarty uh, și am discutat de asemenea impactul extrateritorial a fost doamna Nedea de la echipa sancțiuni, așa că nu avem informații suplimentare. Apoi, grupul de monitorizare pentru America Centrală. Domnul Burg are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, marți am avut o ședință a grupului de monitorizare pentru America Centrală în prezența domnului Jorgensen de la Comisie și a ambasadorului Alfaro din Costa Rica. Costa Rica deține președinția SICA în prezent. În primul rând, uh, o problemă cu care ne-am confruntat pe repetate rânduri. Știți uh, că pe 2019 avem pe ordinea de zi evaluarea funcționării pilonului comerț. Uh, acordul există la cu 5 ani. Cel puțin în ceea ce privește aplicarea provizorie a pilonului comerț, însă până acum patru state membre încă nu au ratificat acordul, noastră și alți președinți au scris în septembrie o scrisoare președintei Tajani insistând nu punem presiune, n-am să spun asta, dar insistând să convingă parlamentele din statele membre să accelereze puțin procesul de ratificare a acestui tip de acorduri Înțeleg ca parlamentar că dacă sunt chestiuni complicate se impun examinări minuțioase, însă pe de altă parte 5 ani de zile cum mai putem cere încredere reciprocă în, într-o astfel de, de lume în continuă schimbare? E un efort pe care trebuie să-l facem permanent, trebuie să găsim un mecanism mai bun de cooperare între instituțiile europene și parlamentele naționale ale statelor membre în ceea ce privește ratificarea acestor documente. Am avut patru întruniri ale diferitelor organisme, eh, în Consiliul de Asociare și alte comisii. Chiar și săptămâna trecută, unul dintre aceste eh, comitete s-a întrunit. Există lucruri bune, există lucruri mai puțin bune. Am să vă spun puțin uh, ce reiese din rapoarte de evaluare și declarațiile comisiei. Fluxurile comerciale au evoluat în mod satisfăcător pe ansamblu. Comerțul nu a crescut din cauza condițiilor internaționale, deci am avut o creștere, dar nu uh, așa cum uh, era de așteptat. Dacă ne uităm la exporturile din uh, America Latină, banane, ulei de palmier, pește, cafea, creșteri semnificative, mai ales pentru Costa Rica. Costa Rica exportă și dispozitive medicale, pe lângă uleiul de palmier, însă exporturile sunt limitate la câteva sectoare și cotele teritoriale nu au fost utilizate pe deplin. Există oportunități negociate și încă mai este loc de, de, de creștere acolo. America Centrală și-a ocupat cota la 100% doar pentru zahăr și rom. Uniunea Europeană la fel folosește doar cam 70%, uneori chiar 50% pentru anumite produse, cum ar fi uh, șunca O să, o să fie interesant de văzut care sunt motivele. Lipsă de informare, prețuri în ultimă instanță, logistică. Asta ar fi întrebarea la care trebuie să răspundem de ce creșterea a fost modestă în materie de schimburi comerciale. Mai există o serie de obstacole, impozitarea alcoolului în Costa Rica, tarife în Nicaragua, utilizarea scanerelor, legile concurenței, parțial neadoptate încă, deci o serie de provocări pe care va trebui să le rezolvăm și, de asemenea, s-a realizat dialogul structurat cu societatea civilă, însă, în, în ceea ce privește dreptul muncii, lucrurile încă sunt problematice. Comisia a spus că pe plan bilateral vor continua discuțiile pe această temă, de exemplu cu Guatemala, ca să vă dau doar un exemplu. Colegii, în pe parcursul discuției cu ambasadorul, au uh, evidențiat diferențele dintre statele din regiune în ceea ce privește prezența societății civile. S-a spus că IMM-urile nu au fost menționate explicit în acord, sunt lucruri pe care va trebui de asemenea să le discutăm și noi. Și Comisia a subliniat importanța integrării regionale și a sprijinului pe care noi trebuie să-l acordăm acestui demers, însă nu e frumos oricum să critici partenerii fără să te uiți în propria ogradă în Europeană. În prezent, Există câteva idei de bază care vor sta la, care se vor regăsi în raport din proprie inițiativă, dar discuțiile vor începe după vacanța de vară, dacă nu mă înșel din ce mi-a spus secretariatul, diversificarea economiei în statele din America Latină, care sunt motivele pentru care oportunitățile existente nu au fost exploatate pe deplin până în prezent, problema ratificării, barierele juridice în calea schimburilor comerciale și eforturile în direcția dreptului muncii și importanța integrării regionale. Acestea sunt lucrurile pe care va trebui să le vizăm în raport din proprie inițiativă și așteptăm cu nerăbdare să începem treaba după vacanța de vară. Mulțumim, spune domnul președintele, pentru această prezentare detaliată. Observații sau întrebări din partea membrilor? Se pare că nu s-ar impune ceva măsuri suplimentare în încercarea de a convinge statele membre să ratifice. Eh, o să vedem. Pe 19 iunie, țările andine. Într-adevăr, am abordat o serie de chestiuni referitoare la schimburile bilaterale. Am să încerc pe scurt să prezint situația pentru că uh, ieri raportorul pentru acordul privind Columbia și Peru a prezentat ideile generale și sugestiile de redactare ale unui raport uh, vizând 5 ani de aplicare a acordului de liber schimb cu Peru și Columbia. Grupul nostru de monitorizare are un caracter dual, parțial corelat cu această punere în aplicare a acordului de liber schimb, o parte care ține de aderarea Ecuadorului la acest acord și am avut un schimb de opinii cu domnul Jorgensen. Ne-am concentrat pe problemele care țin de capitolul TSD, bazându-ne și pe experiențele acumulate de delegații în cursul vizitei din Peru și Columbia la începutul acestui an. Am avut impresii mixte în ceea ce privește diferitele componente ale capitolului TSD. Și de asemenea am încercat să vedem cât de departe am mers în realizarea foii de parcurs în relația cu Peru și Columbia. În ceea ce privește Ecuadorul, am spus că de pe partea ecuadoriană există dorința de a accelera încheierea unui acord de investiții care să reflecte experiența acordurilor bilaterale dintre statele membre și de câteva state membre și Ecuador în trecut și acum ar fi în interesul Ecuadorului să încheie un astfel de acord la rândul său. Poate chiar mai important uh, ar fi un acord privind uh, o categorie de produse care să urmeze exemplul acordului UE-Chile și care să reflecte uh, biodiversitatea considerabilă a Ecuadorului și capacitatea de a oferi bunuri uh, agricole produse în mod organic, producție bio. Iată, Ecuadorul ar putea fi un partener al Uniunii Europene în ceea ce privește structurarea viitoarelor relații comerciale In the commercial uh, relationship which is not the traditional growth orientated. E vorba de o relație care nu se axează pe modelul tradițional, vizând doar creșterea, ci care să reflecte și natura specifică a schimbului de bunuri organice, bio, pentru a da o posibilitate acestei țări să exporte produse cu valoare adăugată considerabilă pe piața internațională. În a doua parte am uh, invitat ai sindicaliștilor din sectorul bananelor din Ecuador și de asemenea ai producătorilor europeni de banane, uh, sindicaliștilor europeni din sectorul bananelor. Ei au vorbit de o situație nesatisfăcătoare din anumite puncte de vedere, au vorbit de probleme în producția bananelor și am încercat să vedem în ce măsură grupurile consultative locale ar putea oferi răspunsuri guvernului transmițând aceste probleme ale angajaților din sectorul bananier. E vorba acolo de o producție coordonată de mari corporații. Am dorit o cooperare între aceste grupuri consultative și autoritățile guvernamentale pentru a sprijini încercările guvernului de a sprijini dezvoltarea ecologică a acestui sector. Cred că a fost un, un schimb de opinie extrem de interesant uh, la care a participat grupul de monitorizare și am decis că grupul de monitorizare va participa și ulterior la punerea aplicare a acordului de liber schimb cu toate aceste trei țări. Poate, de asemenea, pentru Ecuador uh, nu s-ar impune o perioadă de așteptare de 5 ani, ar trebui să fim mai proactivi în ceea ce privește faza de concretă de punere în aplicare. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Întrebare, observație, David Martin. O scurtă observație. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Mă, mă interesează ce a spus la final uh, în ceea ce privește producția de banane în Ecuador. Pentru că în presa britanică s-a tot scris despre condițiile în care lucrează uh, muncitorii, angajații din sectorul bananelor. Ar fi bine dacă Helmut ar putea mai târziu să ne spună puțin dacă s-a ținut cont de aceste îngrijorări și de discuțiile pe această temă în grupul consultativ, pentru că dacă nu, nu, nu rezolvă această problemă, dacă nu discută, ce discută? Sunt pe deplin de acord, spune domnul Scholz, cu observațiile uh, domnului Martin. Acesta ar trebui să fie prioritatea pentru grupul consultativ și sunt uh, câteva etape. În Peru nici măcar nu s-a constituit acest grup consultativ local. Asta a fost una din lecțiile învățate când am mers acolo. Noi, europenii, am cerut uh, prin intermediul comisiei am cerut ca înainte de Consiliul pentru Comerț care va avea loc în noiembrie acestui an la Quito, pentru toate cele trei țări. Până atunci, după cum spuneam, să existe o întrunire a grupurilor uh, consultative locale, poate chiar o ședință comună, unde să se discute toate problemele evidențiate și noi să putem astfel uh, evalua situația reală. Pentru că altfel avem informații venind doar de la ministere care nu sunt exact pe aceeași lungime de undă cu informațiile pe care le-ar trimite societatea civilă sau sindicatele. Comisia INTA, încă o dată, nu se ocupă doar de încheierea acordurilor comerciale, ci de punerea lor în aplicare. Asta a fost percepția generală și la nivelul grupului de monitorizare marți. Suntem pe, lungime de, pe aceeași lungime de undă cu domnul Fisas. Amândoi raportorii suntem de acord din acest punct de vedere. Vom încerca să vedem și în continuare cum evoluează lucrurile și o să întrebăm Comisia Permanentă ce faceți ca să vă asigurați că, într-adevăr, grupurile consultative locale se vor întâlni până în noiembrie. Foarte bine, dacă nu sunt alte solicitări de intervenție, cu acesta încheiem și punctul 22. Și trecem la punctul 23. Răspunsul la comunicarea Comisiei privind globalizarea. Există și aici o componentă comercială. Nu avem raportor. Alessia Mosca ține locul. Joachim Schuster, Mulțumesc. Îl înlocuiesc pe domnul Schuster, care este raportorul nostru pentru valorificarea globalizării. Am să dau citire comentariilor transmise de el. Stimați colegi, la ora actuală ne confruntăm cu trei uh, evenimente importante în ceea ce privește globalizarea. Lanțurile valorice globale au devenit foarte complexe și au restructurat diviziunea internațională a muncii, precum și interdependența reciprocă. Beneficiile globalizării sunt uh, distribuite în mod inegal între regiunile de pe mapa muncii și între, între societăți la ora actuală. Trecem printr-o transformare profundă a echilibrului de putere în lume. Pe de o parte, președintele Americii a declanșat așa zisul război comercial. Strategia sa este aceea de a combate problemele Americii prin război comercial. În același timp, strategia drumul mătăsii din partea Chinei uh, este de așa natură încât să transforme China într-o putere mondială. În SUA am constatat că un demagog a fost ales drept președinte și el nu face decât să atâțe focul um, în ceea ce privește toate chestiunile acestea care țin de războiul comercial. Însă, toate aceste sentimente de cealaltă parte a Atlanticului cu siguranță nu vor dispărea în momentul în care nu va mai fi președinte domnul Trump. Uniunea Europeană trebuie să găsească măsuri adecvate în așa fel încât să combată toate aceste evenimente. E nevoie de o schimbare clară de paradigmă. Pe aceste elemente m-am bazat eu în raportul meu privind valorificarea globalizării și sper, sper că el poate să aducă um, o contribuție valoroasă la găsirea unor răspunsuri strategice. În primul rând, obiectivele de dezvoltare durabilă și agenda pentru climat trebuie să devină ceea ce se intenționa ca ele să fie. Alte măsuri interne de luat la nivel intern european sunt următoarele. În primul rând, consolidarea Uniunii, Uniunii Monetare și Bancare, pentru că e nevoie de o piață internă solidă pentru a se pune în mod uh, eficient în aplicare o strategie externă. În al doilea rând, trebuie să promovăm acceptarea politicilor europene de către societatea civilă în sânul Uniunii Europene. E nevoie în acest sens de mai multă transparență și de participare. E nevoie în același timp de pregătirea unor răspunsuri foarte bune la um, schimbările structurale generate de globalizare. E nevoie și de o strategie structurală mult mai bună și, în ultimul rând, să punem în aplicare instrumente de apărare comercială împotriva unor practici comerciale neloiale, cum ar fi uh, dumpingul uh, social economic și așa mai departe. Comunicarea Comisiei ne dă câteva linii directoare, însă măsurile pe plan extern pe care le ia Europa nu pot fi puse în aplicare decât dacă avem un mecanism prin care să asigurăm că se pun în aplicare toate aceste obligații, se respectă toate aceste obligații. Uniunea Europeană încă mai are cale lungă de bătut, atât pe plan intern cât și pe plan extern în toate aceste domenii. E nevoie de mai multă responsabilitate în, la nivelul întreprinderilor în diverse domenii. Schimbarea de paradigmă despre care vorbeam din cauza noilor uh, acțiuni din partea SUA și China mă conving că e nevoie de o cooperare renoită cu zona eurasiatică în și cu um, Africa, în ciuda tuturor dificultăților. Dacă Uniunea Europeană dezvoltă o astfel de alianță, atunci are, atunci are șansa să rămână un actor um, economic viabil pe viitor. Mulțumesc! Doamna Andrichiene are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Schuster pentru proiectul de raport. Vreau să vă împărtășesc câteva comentarii cu privire la acest proiect și care este poziția noastră. Globalizarea este un proces în continuă desfășurare, iar impactul său a dat nașterea, nașterea unui nou set de provocări socioeconomice. Noi salutăm comunicarea din partea Comisiei, valorificarea globalizării. Comisia, în acest document, a recunoscut faptul că globalizarea trebuie să fie distribuită în mod echitabil, că nu are doar efecte pozitive, ci și negative, și că toate aceste provocări trebuie să fie abordate cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Aspectele comerciale sunt uh, doar atât, un aspect, sunt și alte aspecte. Democrația are de suferit de pe urma globalizării. Cetățenii au acum însă mai multă putere decât înainte în ciuda acestui lucru, mulți cetățeni simt că democrația nu le mai servește interesele. Răspunsul la globalizare nu poate fi acela de a închide frontierele. E nevoie să punem în aplicare reguli, să punem capăt cursei către cel mai mic salariu posibil, dumpingului social și exploatării. Toate aceste lucruri trebuie să se sfârșească și multinațional trebuie să fie trasă la răspundere pentru evitarea plătirii taxelor și așa mai departe. Obligații și responsabilitățile trebuie să fie respectate în întregul lanț valoric. Globalizarea ridică multe provocări. Închiderea frontierelor și protecționismul vor avea efecte negative de, un efect, vor avea un efect de domino negativ pentru toată lumea, atât pentru consumatori cât și pentru producători, exportatori, etc. De aceea trebuie să creștem transparența și să le arătăm cetățenilor că suntem în continuare puternici, menținem controlul asupra forțelor globalizării. În opinia mea, raportul cu privire la aspectele comerciale uh, din uh, domeniul globalizării este destul de scurt pentru un, aspect, pentru un domeniu atât de uh, crucial. În opinia mea, raportul este mult prea negativ în general. Nu descrie destul de bine efectele pozitive ale globalizării. Și, într-adevăr, există astfel de efecte pozitive pe care trebuie să le prezentăm. De exemplu, prin uh, cele trei acorduri comerciale pe care le uh, prin uh, intermediul acordurilor comerciale de liber schimb pe care le avem și prin intermediul celorlalte instrumente. Trebuie să oferim acces de piață statelor emergente, pentru că astfel vor putea să pună în aplicare mm, reforme de care au mare nevoie și astfel eh, guvernele străine nu vor put- mai putea face dumping ieftin pe piața europeană. Deci trebuie să abordăm și aspectele pozitive din politica noastră comercială. Să vedem cum putem utiliza instrumentele noastre comerciale ca să obținem rezultate pozitive. Pe alocuri, raportul se concentrează mult prea mult pe sublinierea slăbiciunilor noastre sau ale OMC-ului. Nu ar trebui să arătăm cu degetul doar la slăbiciuni. Din potrivă, ar trebui să arătăm cum să depășim aceste slăbă, slăbiciuni, cum să consolidăm cadrele de operare și cum să utilizăm instrumentele actuale și cum să le îmbunătățim. Competitivitatea este partea răspunsului la pentru valorificarea globalizării, mai ales în vedere că o treime din veniturile țărilor europene provine din comerțul cu restul lumii. Noi sprijinim comunicarea Comisiei și eforturile ei de a depăși toate aceste slăbiciuni, provocări și de a profita de oportunități, în așa fel încât să ne atingem obiectivele și angajamentele globale, de exemplu, care, cele care țin de mediu sau de obiectivele de dezvoltare durabilă 1. Aștept cu nerăbdare negocierile și sper să putem ajunge la un rezultat final uh, satisfăcător. Mulțumesc! Din partea ECR are cuvântul doamna, domnul Luns. Mulțumesc. Astăzi iau cuvântul în, domn, în numele doamnei Emma McClarkin, care din nefericire nu a putut să ne sălătoare. Și eu voi citi o declarație din partea domn, domniei sale. În calitate de rap- deci, raportorul recunoaște faptul că lanțurile valorice globale au fost uh, schimbate de globalizare. Oamenii au fost aduși mult mai aproape unii de alții Comerțul acesta are foarte multe beneficii, dar e nevoie să luăm măsurile necesare să ne asigurăm că nimeni nu rămâne în urmă. Suntem de acord cu foarte multe aspecte din raport, dar există anumite puncte de divergență pentru noi. Anumite propuneri de politică din partea domnului Schuster nu le vedem cu ochi De exemplu, chestiunile care țin de sustenabilitate, care trebuie, ar trebui să fie menționate în opinia sa în toate capitolele din fiecare acord de liber schimb și mecanismul de sancțiuni în capitolele TSD. Ar trebui să sprijinim dezvoltarea durabilă prin comerț, dar nu invers. Noi ne bazăm, noi ne dorim un sistem bazat pe reguli în capitolele TSD în așa fel încât să ne respectăm obligațiile și angajamentele. De asemenea, obiectăm împotriva ob, um, abordării bazate pe um, sancțiuni. Încă două comentarii. În primul rând, acest uh, raport nu ține suficient seama de abilitatea noastră, a, abilitatea noastră de a face față inovării precum și provocării pe care o reprezintă transformarea în servicii, creșterea ponderii serviciilor din uh, anumite produse. Nu mai putem face comerț de la noi, adică la ora actuală putem face comerț de la noi acasă. Comerț online și aici e nevoie de o veritabilă strategie a comerțului digital. E momentul să avem o altă astfel de strategie prin care să ținem seama de toate inovările din domeniul, de exemplu blockchain, care ar putea să ușureze comerțul uh, și să crească transparența și flexibilitatea pe plan internațional. Deci ar fi interesant să vedem în raport câteva mențiuni și despre aceste chestiuni. După cum a spus doamna Mosca în numele raportorului, constatăm că în ordine mondială există mai multe practici comerciale care se bazează pe neîncredere și de aceea trebuie să ne îmbunătățim legăturile cu uh, zonele emergente, Asia Pacifică, America Latină. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm nici faptul că SUA rămâne principalul nostru partener comercial. Și la urma urmei, asta înseamnă că va trebui să ajungem la o înțelegere, la o abordare comună pe anumite probleme internaționale, pentru că altfel nu vom putea avea un sistem comercial robust, multilateral și bazat pe reguli. Emma McClarkin va veni cu, aminte, cu anumite amendamente și așteaptă cu nerăbdare să lucreze pe aceste teme cu raportorii numere și cu domnul raportor. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Hautala din partea verzilor. Mulțumesc. Grupul meu salută proiectul de raport al domnului Schuster. Noi salutăm abordarea sa prin care sublinează provocările principale ale comerțului mondial la ora actuală. Una dintre principalele provocări este că oamenii sunt destul de nemulțumiți de rezultatele globalizării. Roadele globalizării nu sunt distribuite în mod egal. Există inegalități din ce în ce mai mari. Trebuie să găsim noi metode prin care să rezolvăm aceste inegalități și chestiunile comerciale sunt o posibilă soluție. Însă nu trebuie să considerăm că lucrurile merg ca de obicei în acest domeniu. Pentru că avem a, acum o agendă în perspectiva 2030. Trebuie să ne bizuim mereu, să ne ghidăm mereu pe cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Nu putem să revenim la politici comerciale de stil vechi. Cred că doamna Malmström și uh, domnul președinte, am impresia că nu mă ascultați. Trebuie să ne ascultați, nu așa? Președintele răspunde fără microfon. Doamna Hautala, da, sigur, faceți multitasking. Eu nu pot să fac așa ceva. Dar în orice caz, strategia comerț pentru toți a Comisiei și a doamnei Malmström este mediul ideal în care putem să operăm ca să îndeplinim obiectivele, obiectivele din Agenda 2030. Și aici, în Parlamentul nostru, putem face aceste lucruri. Domnule președinte, știți foarte bine cum stau lucrurile aici. Domnul Trump a venit cu măsuri protecționiste. Aceasta nu este o soluție bună pentru Europa. În mod clar, nu. Problema însă există și trebuie să găsim soluții. Cum am putea găsi soluții pentru reformarea sistemului mul- comercial multilateral în așa fel încât acesta să redevină viabil? Uniunea Europeană, în continuare, cred eu, are capacitatea să definească reguli în loc să, doar, uh, să le accepte doar. De exemplu, regulile de protecție a datelor au avut un impact major. Am putea să le folosim în toate, să le impunem în toate acordurile comerciale și să ținem astfel seama și de um, comerțul digital în continuă creștere. Haideți să începem ofensiva, să fim mai proactivi și pe alte chestiuni. Uniunea Europeană a mai fost considerată și lider în uh, politica de climat – Există anumite argumente în favoarea acestei descrieri, dar totuși provocările sunt foarte mari. Comerțul internațional se bate de multe ori cap în cap cu obiectivele de mediu. Noi salutăm faptul că avem un angajament mult mai solid față de acordul de la Paris. Paris. Este o practică foarte bună pe care am putea o folosi și în alte domenii. E nevoie să ne echilibrăm mai bine politicile de comerț cu obiectivele de mediu. Raportul acesta, comunicarea Comisiei, este un prim pas către o politică mult mai ambițioasă pentru comerț și pentru mediu la nivel multilateral ca să avem politici cât mai coerente. Doamna Mosca a spus că e nevoie și de un comportament responsabil al întreprinderilor. Și aici cred că Uniunea Europeană este un lider. Chiar putem fi lideri în acest domeniu. Aș dori ca Uniunea Europeană să continue să îmbunătățească standardele OCDE cu privire la comportamentul responsabil al întreprinderilor. La ora actuală, există o mare nevoie pentru comportament responsabil al întreprinderilor, al întreprinderilor bazat pe reguli apar diverse reguli, diverse inițiative în mai multe state membre în acest sens. Noi, în Parlamentul European, ar trebui să ne asigurăm că există condiții echitabile și să ajungem cât mai repede la o soluție europeană pentru legislație obligatorie care vizează diligența necesară. Acordul privind sustenabilitatea din Bangladesh este o idee foarte um, ambițioasă, cooperarea tripartită a Comisiei cu Organizația Internațională a Muncii și uh, guvernul de la Dhaka din Bangladesh. Dar iată, acest exemplu nu este chiar așa legăritor pentru că nu a avut rezultate foarte bune pentru îmbunătățirea situației uh, muncitorilor din Bangladesh, din sectorul textil. Deci există diverse inițiative uh, voluntare, dar la ora actuală cred că este mai important să avem o abordare obligatorie. Într-adevăr, Trebuie să analizăm uh, permanent situația din Bangladesh, în special că se apropie alegerile. Avem multe de făcut. Doamna Miner și după aceea domnul Dartmouth. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Este o temă foarte importantă și tocmai de aceea vreau să-i mulțumesc raportorului pentru toate eforturile pe care le-a făcut. Uh, vorbește despre ODD-uri, despre climă, despre obligațiile de tip due diligence. Sper din tot sufletul ca aceste ambiții ale raportorului, ambiții clare ale raportorului, să meargă mână în mână cu niște amendamente ambițioase din partea noastră. Consider că e important să avem analize de impact a comerțului asupra ființelor umane, dar și asupra climei. Parlamentul trebuie să insiste pe tema aceasta. Analizele de impact trebuie să fie făcute în prealabil și rezultatele acestor analize trebuie să fie luate în considerare, pentru că altfel, uh, e clar, uh, încrederea în comerț și politică nu va face altceva decât să scadă. După aceea, într-adevăr, Tribunalul Multilateral de Investiții este criticat, după cum spunea și Comisiei, pentru că mulți au senzația că acest uh, tribunal îi favorizează pe unii uh, în detrimentul altora. Domnul Schuster, într-adevăr, spune că comerțul poate ajuta la dezvoltarea economică, Eh, dar trebuie să ne asigurăm că comerțul nu neagă um, acordurile, uh, spre exemplu, uh, cele uh, stabilite de Organizația Internațională a Muncii. Deci, trebuie să ne gândim la tratatele internaționale, dar și la efectele pe care le au acestea asupra tuturor factorilor implicați. Uh, în ceea ce privește activitatea Comisiei, e clar că activitatea Comisiei trebuie să fie una coagulată. Toate DG-urile trebuie să lucreze, lucre, să lucreze mână în mână. După aceea, um, digitalizarea, da, e importantă, trebuie tratată aici, dar în același timp nu trebuie să uităm schimbările climatice și tranziția economic, uh, energetică care trebuie să fie de asemenea luate în considerare. Intervenție fără microfon. Uh, doamna Miner uh, vine cu niște comentarii um, mai mult decât pertinente. Îmi pare rău că n-am ascultat-o în engleză, pentru că engleza ei este chiar mai bună decât a mea. În orice caz, revenind la subiect, uh, subiectul acesta este într-adevăr unul foarte interesant și antevorbitoarea mea până la urmă, fără să-și dea seama, a pus punctul pe i. De fapt, îmi cer scuze, doamna Hautala uh, a pus punctul pe ei. Doamna Hautala vorbea despre dispoziții masive care să uh, combată schimbările climatice, să pună în practică agenda climatică. Da, n-am nicio problemă cu acest discurs, pentru că pentru acest discurs doamna Hautala a fost aleasă în Parlamentul European. În același timp, consider că trebuie să valorificăm cumva și globalizarea aceasta. Dar undeva, măcar undeva, trebuie să tratăm și poverile pe care le aplicăm uh, industriei din uh, cele 28, încă viitor 27 de state membre. Deci, ce, cum uh, împovărăm industria în favoarea agendei climatice? Oare evaluăm impactul acestor uh, dispoziții ecologice sau pur și simplu ne uh, limităm la a spune noi suntem verzi și zicem că mașinile n-ar mai trebui să fie construite în uh, Germania. Bine, și, a, și asta e un punct de vedere valid, dar Dincolo de toate acestea, stimați colegi, trebuie să înțelegem că există efecte, există soluții care se pot, pentru care se poate opta și că, până la urmă, venind cu noi și noi norme uh, ecologice, uh, împovărăm industria europeană. Bine, dumneavoastră puteți să-mi spuneți că acest, această împovărare este justificată, dar spuneți-mi, argumentați poziția dumneavoastră, pentru că de obicei nu veniți decât cu uh, afirmația în sine. Domnule președinte, ne grăbim, uh, nu avem timp astăzi, cred că avem timp. De obicei sunt foarte lucide trecerea sau conștientă trecerea timpului, dar astăzi cred că avem suficient timp la dispoziție. După aceea, Eu am avut plăcerea și onoarea de a deveni membru al Parlamentului European și am uh, acum privilegiu și o onoarea de a părăsi Parlamentul European uh, ca urmare a votului uh, unei, unor largi mase de cetățeni, printre care se numărau și câțiva laburiști. În toată experiența aceasta acumulată, mi-am dat seama că nu facem nimic altceva decât să votăm noi și noi norme, noi și noi uh, dispoziții, noi și noi directive. Toate acestea, la un loc, n-au făcut nimic altceva decât să reducă competitivitatea industriei europene în contextul acesta al globalizării. Bine, eu nu am un răspuns la această provocare, cu atât mai mult cu cât văd că domnul președinte nu mi uh, dă prea mult timp la dispoziție, dar eu cred că, până la urmă, aspectele acestea trebuie să fie luate în considerare, trebuie să reflectăm la ele într-o manieră foarte lucidă. S-a menționat uh, Bangladeshul. Am avut uh, în trecut o dezbatere cam dezechilibrată cu privire la subiectul acesta. experții și minorii au, și îmi cer scuze, <laughs> colegii au, uh, au avut uh, o dezbatere care nu acopera toate flancurile. De altfel și doamna Miner spunea atunci că discuția este dezechilibrată și din pricina faptului că colegii de la PPE nu erau în, în sală. Dar, mă rog, dați-mi voie să vă spun și nu o fac într-o manieră populistă. Dați-mi voie să vă spun că toate acestea ar trebui măcar să fie luate în considerare, măcar să fie uh, Uh, discutate, pentru că, să nu uităm, e o lege faptul că orice acțiune are uh, un efect și această lege se aplică și comerțului și politicii economice. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, uh, vă mulțumesc și eu uh, Abia aștept să văd cum vor arăta viitoarele acorduri comerciale ale Regatului Unit și cum anume Regatul Unit va lupta împotriva schimbărilor climatice. Trei eh, intervenții, domnul Rübich primul, mai apoi domnul Büchner. Vă mulțumesc, eh, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere. De fiecare dată trebuie să înțelegem că bunăstarea este generată de muncă în același timp trebuie să înțelegem că educația, formarea sunt esențiale pentru combaterea sărăciei. Vedem asta în China. 400 de milioane de uh, cetățeni au, au ieșit din sărăcie datorită acestor elemente, cărora li s-a adăugat de asemenea și comerțul liber. Deci China a reușit să combată sărăcia prin comerț liber și va continua să o facă și pe viitor. Uh, în același timp, odată ce crește exportul, crește și puterea de cumpărare a consumatorilor noștri. Deci, întregul sistem social, până la urmă, depinde de uh, eficiența exporturilor. În Austria, 60% dintre uh, lucrători lucrează în sectoare exportatoare, își uh, contribuie la lanțul valoric, uh, își plătesc taxele contribuind la sistemul social. Uh, pe de altă parte, ă, puterea de cumpărare crește și datorită importurilor. Ă, cumpărăm bunuri, servicii competitive, ă, bunuri și servicii care le permit consumatorilor noștri să aibă un, un comportament uh, Uh, cât se poate de durabil. Deci, iată, importurile și exporturile merg mână în mână pentru a crește bunăstarea și uh, puterea de cumpărare. Uh, noi nu ne dorim sărăcia, asta este cât se poate de clar. Bineînțeles, suntem de părere că ODD-urile trebuie să fie promovate, în special în contextul acesta comercial. Uh, Obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 2 este absolut esențial pentru, esențial pentru statele în curs de dezvoltare. Vorbim aici despre siguranța alimentară. Știm că fără hrană ajungem la situații similare ca cea, cu cea din uh, uh, Corea de Nord, dar uh, și alte ODD-uri precum cel numărul 6, accesul la apă este, sunt esențiale și uh, Uh, ODD-ul numărul 7, accesul la energie, energie regenerabilă. Mi se pare foarte interesant faptul că luptăm pentru standarde sociale și ecologice cât mai înalte cu putință în statele par, uh, partener. Deci, iată, într-o manieră foarte conștientă, ne asigurăm că politicienii din statele partener pună în aplicare aceste principii și valori în, uh, în care credem noi. În același timp, însă, uh, stabilim faptul că instanțele naționale sunt cele uh, responsabile pentru soluționarea litigiilor. Știm prea bine câte cât s-a discutat despre aceste litigi și soluționarea litigiilor. Sper din tot sufletul că vom avea în curând tribunale de arbitraj transparente și în adevăratul sens al cuvântului, care să le permită și IMM-urilor să-și impună drepturile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, urmează domnul Buchner. Vă mulțumesc, eu de fapt am greșit. Am uh, ridicat mâna pentru că aflasem că este mm, o alarmă de incendiu, dar între timp am aflat că alarma de incendiu nu vizează clădirea noastră. Da, oricum intervin uh, pentru a spune că, iată, există o legătură care se face în schimbarea climatică, între schimbările climatice sau protejarea mediului înconjurător și dezvoltarea durabilă. Ei, mie mi se pare că le, uh, legătura aceasta nu este una rațională. S-a vorbit despre China. Da, într-adevăr, există o bunăstare, dar uh, uh, dezvoltarea aceasta nu este neapărat una ecologică. Ori noi asta tocmai trebuie să contracarăm și, în, nu în ultimul rând, doamna Hautala. Danke. Mulțumesc. Cred că, într-adevăr, trebuie să avem mai multe dezbateri și domnul Dartmouth a deschis o temă esențială. Firmele din Marea Britanică au format multe coaliții pentru dezvoltarea durabilă în mediul de afaceri și Alteța sa regală, prințul Charles, este uh, unul dintre protectorii acestei rețele și susținătorii acestei rețele. Există companii care vor să trăim într-o lume mai bună, că e vorba de drepturile omului, că e vorba de mediu, că e vorba de condiții de muncă. Și senzația mea e că, într-adevăr, tot mai multe corporații vor să fie parte a acestui demers și vrem să le dăm și lor o șansă. Nu a celor care stau pe gard și se uită la ce se întâmplă și, și închipuie că oricum lucrurile merg ca cum a mers dintotdeauna. Și vreau să vă dau un răspuns direct, pentru că spuneați dacă acest regulament uh, nu cumva ne duce la o situație în care nu se mai produc autoturisme în, în Germania. Nu asta ați spus bine. Regulamentul, spuneați, ar putea fi o, un obstacol. Domnul președinte știe foarte bine că dacă Uniunea Europeană formulează obiective ambițioase, Euro 3 și 4, standarde introduse atunci, acestea au devenit rapid standarde globale și firmele americane care uh, uh, construiau mașini gigantice au suferit ele un dezavantaj concurențial. Nu și-au dat seama că, într-adevăr, consumatorii doresc mașini mai ecologice acesta este genul de tranziție în care trebuie să fim implicați și mi am jucat și eu rolul propriu în acest demers, pentru că am reușit uh, să uh, avem reguli pentru combustibili mai uh, curați. Așa că, domnule Dartmouth, o provocare și pentru dumneavoastră, atât cât mai sunteți alături de noi, plecați, mă rog, eu sper să nu plecați până la urmă, să vedem. Dar, într-adevăr, haideți să discutăm acest model de durabilitate în afaceri și haideți să, să organizăm ceva în comisia noastră. E vorba de lumea nouă și de lumea veche. Ă, nu e vorba aici doar de ce, ce spun verzii sau de ce cer verzii. Ă, avem această agendă 2030 care ne invită pe toții să, să ne gândim puțin dacă n-am face, putea face lucrurile altfel. Nu ne putem permite să rămânem pasivi, să creăm, să rezolvăm o soluție, o problemă creând alte, alte probleme. Mulțumim foarte mult! Sigur, dezbaterile sunt importante, să, să schimbăm într-adevăr idei și nu doar declarații goale contactați-vă coordonatorii și întrebați dacă n-ar dori să includă în uh, activitatea comisiei noastre o dezbatere pe această temă. Sunt absolut uh, de acord. Am putea renunța la unele dezbateri inutile și să avem uh, timp pentru dezbateri mai pe fond. Din partea comisiei, domnul Luca de Carli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, discuția de până acum ne arată că, care sunt problemele actuale și ce sarcină o avem în față în direcția structurării, globalizării, într-o direcție care, care se reflecte valorile noastre sociale. Mulți au cerut un schimb de paradigmă. În opinia noastră, uh, s-au înregistrat schimbări majore, strategia noastră actuală, într-adevăr, oferă importanță valorilor în egală măsură cu importanța acordată creierii de locuri de muncă și a creșterii economice. Asta înainte de adoptarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Dacă vă uitați și la intervenția domnului Juncker de anul trecut, programul a fost modificat în direcția unui unor anumite eh, protejării unor interese strategice. Nu putem vorbi de protecționism, dar sigur încercăm să asigurăm principii cum ar fi reciprocitatea și deplină aplicare a normelor convenite. De asemenea, încercăm să creștem accesul IMM-urilor și tuturor companiilor noastre la eh, oportunitățile existente. S-a vorbit aici eh, despre dificultățile asociate cu COZI, problemele globalizării merg uneori dincolo de interesele societății și a economiei. Suntem în plină tranziție de la economia industrială la cea terțiară, există revoluția tehnologică în industrie în plus. Din acest punct de vedere, din acest punct de vedere, se impune o reacție guvernamentală. Trebuie să definitivăm piața internă, se impune un plus de cooperare cu statele membre în materie de piața forței de muncă, învățământ, competențe, crescând în ansamblu rezistența societății noastre în fața provocărilor care nu încetează să apară. Apoi, schimburile comerciale sunt importante pentru uh, Uniunea Europeană, avem un instrumentar propriu și vedeți că și Comisia se implică. Gândiți-vă ce face domnul comisar Moscovici pe materie de fiscalitate la OECD, avem lista jurisdicțiilor uh, fiscale necooperante și, de asemenea, o să reînceapă discuțiile pe tema strategiei împotriva spălărilor de bani. Deci avem uh, o strategie internă și una externă. Apoi, în ceea ce privește schimbările de climă, nu considerăm că schimbările de climă și politica comercială se bat cap în cap. Încercăm tot ce ne stă în putință pentru a folosi politica economică pentru a reduce emisiile de carbon și pentru a asigura tranziția la o economie fără emisii de carbon. Schimbările de climă sunt o amenințare evidentă și cu cât ne dăm seama mai repede de acest lucru, cu atât e mai bine acordul cu Japonia, avem convenții privind uh, schimbările de climă, dar în plus am liberalizat tarifele la, la toate bunurile ecologice în acordurile noastre comerciale. De asemenea, încercăm să creăm o platformă pentru tehnologiile ecologice. Europa este lider mondial și asta poate crea multe locuri de muncă la capitolul energie, avem uh, dispoziții privind energii regenerabile pentru a permite plus de acces la, la rețea, în sensul că dacă tu poți produce energie, să ai posibilitatea de a o uh, transmite în rețeaua energetică națională. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așteptăm cu nerăbdare acest raport și discuțiile ulterioare. Alessia Musca, doreți să interveniți? Foarte pe scurt, am luat uh, notă de toate opiniile exprimate de raportorii în umbră. Discuția a fost într-adevăr deosebit de interesantă. Înțelegem că trebuie să evidențiem uh, elementele relevante și că uh, iar raportoarea așteaptă cu nerăbdare să coopereze cu ceilalți raportori din umbră. Termenul de depunere a amendamentelor 25 iunie, ora 6. Va fi adoptat în septembrie. Asta mă duce la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul 24. schimb de opinii pe marginea unui acord de modificare a protocolului comercial cu Marocul. Acest uh, protocol a fost mult discutat în comisia noastră, mai ales când e vorba de politicile vizând Sahara Occidentală. După hotărârea Curții de Justiție din 21 decembrie 2016, acest uh, acord inițial va trebui modificat. 11 uh, iunie s-a adoptat propunerea Comisiei Iar noi, Comisia INTA, suntem responsabili pe fond. Însă, sigur, evoluțiile rămân îngrijorătoare. Modificarea protocolelor comerciale a început să fie discutată cu mult timp în urmă. Și noi nu am fost bine informați mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o chiar în această sală, dacă mă înșel, în legătură cu publicarea listei de organizații, de persoane pe care le-a consultat Comisia în Maroc pe tema Saharei Occidentale. Am trimis o scrisoare, am așteptat, am fost discuții la Consiliu, și abia după aceea am primit lista cerută. Apoi, este și o chestiune de ordin instituțional. care vizează acordul de pescuit și cel uh, comercial. Pe lângă componenta comercială, din câte știu eu, transparența pe partea de pescuit e zero. Nu s-a publicat nimic în acest sens. Asta e o problemă pentru că pentru pescuit acordul chiar expiră la jumătatea lui iulie. Și nu prea văd ce se va întâmpla dacă e vorba de aplicare provizorie, fie pe componenta de comerț, fie pe cea de pescuit. Nu știu dacă Parlamentul uh, uh, își va da consimțământul fără o discuție așa cum trebuie. O să avem nu un război comercial, ci unul interinstituțional în ceea ce privește natura negocierilor interinstituționale între Consiliu, Comisie și Parlament în exercițiu de mai bună legiferare. Deci avem două componente spinoase aici. Odată conținutul propunerii de modernizare, modificare a și pe alt plan avem componenta instituțională. Acum avem plăcerea unor observații introductive din partea Comisiei și din partea Serviciului de Acțiune Externă. Din partea Comisiei, domnul Fernando Peropinoc. A, de rută, nu? O eroare din partea secretariatului? Nu. Prezentarea va fi făcută de Sabine Hensler. Members, ladies and gentlemen, let me first introduce myself. Doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să mă prezint. Eu sunt Sabine Hensler, sunt director pentru afaceri internaționale și generale la DGTAC Sud. Am moștenit responsabilitățile pentru acest dosar de la 1 februarie 2018. Astăzi am plăcerea de a fi aici în Comisia INTA pentru acest schimb de opinii cu domnile voastre. Noi propunem un acord pentru extinderea preferințelor tarifare și asupra produselor din Sahara de Vest. Propunerea noastră modifica uh, protocolele 1 și 4 din acordul de asociere dintre UE și Maroc. Scopul este de a ne conforma cu hotărârea CEJ din 21 decembrie 2016. Scopul nostru principal este dublu. În primul rând, dorim să creăm un temei juridic pentru acordarea unor tarife preferențiale produselor din Sahara de Vest. Aceste preferințe sunt asemănătoare cu cele acordate Marocului în acordul de asociere pe care le avem deja cu Marocul. În al doilea rând, dorim să ne asigurăm că exporturile către Uniunea Europeană, care provin din Sahara de Vest, beneficiază de preferințe cuprinzătoare. Și în acest scop, uh, adică prin aceste măsuri, noi dorim să contribuim la dezvoltarea socioeconomică a Saharei de Vest, precum și la stabilitatea macroeconomică a regiunii. Uh, stabilitatea economică a zonei Maghreb, mai de fapt. Raportul nostru are două perspective. În primul rând, descriem rezultatul consultărilor care au fost organizate cu mai, multe, mai mulți reprezentanți ai societății civile, părțile interesate, alte organizații și instituții, inclusiv grupul Frontul Polisario din Sahara de Vest. A doua perspectivă din raportul nostru este aceea de a descrie beneficiile acordului pentru populația și economia Saharei de Vest aș dori să subliniez care sunt uh, principalele elemente pe care nu trebuie să le pierdem din vedere când, fa- când analizăm propunerea noastră. În primul rând, trebuie să se respecte dreptul european și internațional. Proiectul de acord ține complet seama de cerințele definite de CEJ în hotărârea din 2016 ne bazăm pe o consultare foarte largă, după cum am spus, cu foarte multe părți interesate. Aceștia, printre care se numără și frontul Polisario, toate părțile s-au exprimat, s-au exprimat împotriva propunerii, deoarece au considerat că Uniunea Europeană ar trebui să negocieze cu ei mai degrabă decât cu Marocul. Ne-am bazat și pe o analiză foarte cuprinzătoare a beneficiilor socioeconomice care ar rezulta din aplicarea propunerilor noastre. Un al doilea aspect crucial este starea actuală a Saharei de Vest și procesul ONU. Se spune foarte clar în propunerea noastră că acordul de, proiectul de acord nu aduce atingere poziției Uniunii Europene vis-a-vis -vis de Sahara de Vest și nu reprezintă niciun fel de recunoaștere implicită a Uniunii Europene a suveranității Marocului asupra teritoriului din Sahara de Vest. Propunerea noastră sprijină procesul ONU prin care se dorește o soluție politică definitivă pentru Sahara de Vest. Sprijinim eforturile renoite ale secretarului general ONU pentru a găsi o soluție politică la această dispută care durează deja de foarte multă vreme. Doamna Mogherini s-a întâlnit deja de două ori cu secretarul general, cu uh, trimisul special al secretarului general, de fapt, către Sahara de Vest și îi sprijină toate eforturile. Un al treilea aspect crucial este că vor exista multe avantaje pentru populația locală. Raportul se bazează pe analiza datelor existente, precum și permite prognoze. În general, există dovezi cum că acordarea unor tarifuri preferențiale produselor din țara de vest va avea un uh, efect pozitiv substanțial asupra dezvoltării socioeconomice a regiunii. Vor avea de câștigat și uh, mediul de afaceri și de investiții din acea regiune. Pe de altă parte, dacă nu acordăm aceste preferințe tarifare, s-ar putea ajunge la nesiguranță economică. De, se, de aceea, propunem ca majoritatea produselor agricole, precum și toate, cel produse, toate produsele industriale, să poată fi importate în Uniunea Europeană duty free. Deci produsele din Sahara de Vest s-ar bucura de, aceleași, um, de același tratament ca produsele care provin din Maroc. Dacă nu acordăm astfel de preferințe, atunci exporturile din Sahara de Vest ar fi dezavantajate față de celelalte exporturi din regiune care la ora actuală beneficiază de tarife, de tarife preferențiale în uh, SPG sau printr-un acord. Consultările organizate cu organizațiile din Sahara de Vest ne arată că ei uh, sunt în favoarea unui astfel de acord preferențial. Colegul meu, Fernando Caro de Penning, vă poate furniza mai multe informații cu privire la avantaje. Un al patrulea element crucial este faptul că pentru acest proiect de acord am consultat populația locală. Câteva cuvinte despre acest aspect și apoi colegul meu de la SAE, domnul Vincent Piquet, va da mai multe detalii. Am discutat cu o gamă foarte largă de reprezentanți ai forțelor socioeconomice și politice din țara de vest, inclusiv frontul Polisario. Per total, consultarea a avut drept rezultat un sprijin larg pentru proiectul de acord. Am văzut că cel mai des motivele menționate de cei care se opun nu se leagă în mod direct cu proiectul de acord propriu-zis și cu impactul său asupra societății și economiei, ci mai degrabă Obiecțiile lor se refereau la starea politică, la statutul politic viitor al teritoriului. Dar chestiunea aceasta este, rămâne tranșată de către procesul ONU. Vreau să subliniez faptul că obiecțiunile lor se bazează pe argumente politice, nu socioeconomice. Și vreau să subliniez că noi aici discutăm un instrument de politică comercială. E un acord comercial, nu politic. Cel mai uimitor este că grupurile care au uh, respins acest acord nu, ar fi, nu au putut să identifice niciun efect uh, negativ al acestor preferințe mm, comerciale asupra Saharei de Vest. Pentru Comisie nu există niciun fel de contradicție între sprijinirea comerțului cu Sahara de Vest și libera și autodeterminarea acestui teritoriu în cadrul procesului ONU. În plus, do- Comisia dorește să crească sprijinul politic și angajamentele pe care și le ia pentru a încuraja procesul de pace din Sala de Vest. În al cincilea rând, vreau să spun că nu se schimbă deloc condițiile de piață. Proiectul de acord nu va schimba condițiile generale de piață care erau în vigoare înaintea hotărârii CEJ din 2016. Nu se vor crea noi preferințe față de acea situație. Proiectul de acord ar crea condiții echitabile pentru produsele din Sahara de Vest, prin comparație cu produsele din restul regiunii care se bucură deja de tratament preferențial, după cum spuneam. Al șaselea punct despre care doream să vorbesc este parteneriatul UE-Maroc. Proiectul de acord este important pentru dezvoltarea acelui parteneriat și pentru consolidarea sa. Marocul este un partener cheie al UE în, în parteneriatul său sudic. Am, avem colaborări foarte bune cu Marocul în diverse domenii, economic, social, politic, etc. Și dialogul cu Marocul trebuie să fie, continu, să fie continuat și încurajat. Vreau să vă, să vă furnizez și câteva elemente de context înainte de încheiere. În primul rând, dorim să încheiem acest acord cu regatul Marocului, deoarece este singurul mod practic de a acorda tratament preferențial produselor din țara de vest. În circumstanțele actuale, nu există alte instituții sau organisme în Sahara de Vest prin care am putea să se, prin care am putea asigura aplicarea acestui tratament preferențial. E vorba aici mai ales despre control și verificarea originii produselor, precum și cooperarea absolut necesară cu autoritățile vamale din Uniunea Europeană. În al doilea rând, mai vreau să spun că acordul include un angajament din partea ambelor părți să facă schimb de informații cel puțin o dată pe an. Clauza aceasta ne va permite să evoluăm în mod regulat și dacă e nevoie să îmbunătățim impactul acordului asupra populației Saharei de Vest. Domnule președinte, în al treilea rând mai vreau să spun că Comisia nu a dorit să propună o punere în aplicare provizorie. Ați menționat deja acest lucru. Uh, noi ne așteptăm ca acordul să fie semnat cât mai repede pentru beneficiul economic al populației vest-sahariene și pentru a garanta securitate, stabilitate juridică și așa mai departe. Acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului Pero de Penin, care va intra un pic mai în detaliu pe chestiunile care țin de beneficii și avantaje. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Sabine. Eu voi da câteva elemente principale ale acestui raport privind beneficiile. În 5 minute, spune domnul președinte, domnul de la comisie, chiar și mai puțin. În primul rând, ne-am bazat pe mai, pe mai multe surse. Surse interne, publicații, delegații ale Uniunii Europene pe teren, consultări cu părțile de încredere, surse marocane și mai departe. Ne-am concentrat pe principalele sectoare din economia vest sahariană, agricultura, pescuitul și fosfații. Să vedem cele trei sectoare. În primul rând, agricultura. Sectorul agricol este compus din peste 6.000 de exploatații și generează 35.000 de locuri de muncă. Se produc în principal roșii, și pepeni, aproximativ 65.000 de tone, valoare 65 de milioane de euro. Există și uh, agricultura tradițională cu valoare mai mică. În mod tradițional, aceste produse sunt exportate în Rusia, țările africane, Uniunea Europeană, dar sunt vândute și pe piața locală și în Maroc. Care sunt prognozele pentru sectorul agricol? Există planuri de a crește suprafața de producție de până la 5 ori spun unii, până la 5 ori și se pot crea cam până la 60.000 de locuri de muncă adiționale. Acestea sunt planuri foarte ambițioase. Există și un impact asupra resurselor de apă. Toate aceste planuri se bazează și pe utilizarea intensivă a apei, dar sunt tehnici noi prin care se minimizează utilizarea de resurse naturale, inclusiv apa. În ceea ce privește pescuitul, este important să dăm uh, o definiție corectă a produselor de pescuit. Aici deci se vorba despre transformarea produselor de pescuit în anumite mm, uzine din Sahara de Vest. Peștii au fost prinși fie în apele teritoriale ale Saharei de Vest sau ale Marocului, sau peștii au fost prinși de către nave europene, marocane sau vest-sahariene în apele internaționale. Sunt peste 141 de astfel de stabilimente unde se procesează peștele. 141 de instituții autorizate și se creează 90.000 de... Există 90.000 de locuri de muncă directe și indirecte. Valoarea producției este 450 de milioane de euro. Jumătate din aceste produse sunt exportate. Exporturile acestea sunt destinate în principal Europei. 100 de milioane de, între 100 de milioane și 200 de milioane de euro în fiecare an. În ce privește fosfații, nu există exportul la ora actuală. Nu pentru fosfatul um, în materie, în, în formă primară, crud. Însă sunt exporturi de îngrășăminte și există planuri de investiții pentru anumite uzine de până la 2 miliarde de euro în Sahara de Vest și aceste bunuri din aceste investiții ar putea fi destinate pieței europene. Care ar fi impactul unui acord? În primul rând, analiza noastră ne arată că exportul din Sahara de vest de produse agricole, de pescuit, ar fi uh, permise, practic s-ar uh, menține și s-ar uh, crea noi locuri de muncă s-ar uh, recrea locuri de muncă după ce din, în 2016 au fost uh, închise astfel de mm, sectoare de producție. S-ar încuraja și dezvoltarea pe termen lung. Care ar fi impactul unei situații în care nu avem niciun acord? În primul rând, exporturile din Sahara de Vest ar avea un dezavantaj prin comparație cu exporturile din Maroc sau din țările învecinate. Nu ar avea preferințe tarifare. Exporturile de asemenea nu ar fi sigure, ar, fi un, ar exista un impact asupra locurilor de muncă și asupra activității economice. Activitățile despre care vorbim au o valoare foarte mare, mai ales pentru produsele agricole și pentru anumite produse de pescuit, unde tarifele la ora actuală sunt foarte mari. De asemenea, dacă nu avem un acord, ar putea fi compromise anumite investiții uh, în agricultură, pescuit și fosfați. Și astfel s-ar ajunge la reducerea activității economice și la șomaj. În același timp, activitatea economică probabil că s-ar localiza alt, în alte locuri, în alte teritorii, unde există preferințe. Și, în mod ironic, s-ar putea delocaliza multe dintre aceste activități în Maroc. Mulțumesc. Urmează domnul Vincent Piquet de la SEAE. Very much, uh, Chair, uh, honorable members. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Mă voi uh, referi la aspectele esențiale care țin de politica externă ale acestei uh, propuneri. Mă voi concentra pe decizia CEJ despre ruta prevăzută de CEJ și mă voi consulta și uh, mă voi concentra și pe negocieri. Bineînțeles, Decizia CEJ este obligatorie. Ea a fost uh, luată în considerare și aplicată în propunerea care va parvenit. Ce a decis CEJ în ceea ce privește agricultura, dar și acordul uh, de pescuit? Ei bine, CEJ a spus că acordurile dintre UE și Maroc sunt valide, dar în absența unor mențiuni speciale cu privire la Sahara Occidentală, se consideră că aceste acorduri nu se aplică respectivei regiuni. CEJ nu a spus că includerea Saharei Occidentale în uh, domeniul de aplicare a acestor acorduri este imposibilă. Deci CEJ nu a spus asta, dar CEJ a spus că dacă dorim ca acest, uh, această regiune uh, să fie acoperită de acordurile încheiate între UE și Maroc, trebuie să se agreeze dispoziții speciale și să se agreeze condiții speciale. Care sunt aceste condiții? Ei bine, în primul și în primul rând, trebuie să ținem cont de dreptul internațional și de procesul ONU. Știm prea bine că un astfel de proces a fost demarat cu decenii în urmă la nivelul ONU și uh, se dorește prin intermediul acestui proces uh, definirea unui statut clar pentru teritoriul Saharei Occidentale. Propunerea noastră merge pe linia stabilită în trecut și anume, în această propunere spunem cât se po poate de clar că uh, Uniunea Europeană nu vrea să aducă niciun fel de prejudiciu procesului ONU, nu vrea să favorizeze o parte sau alta dintre cele implicate în uh, procesul de negociere. Vedeți că în propunerea noastră această idee este exprimată cât se poate de clar, negru pe alb. Spunem clar că există o divergență între Uniunea Europeană și Maroc cu privire la statutul uh, Saharei Occidentale și, de asemenea, de comun acord, uh, am stabilit că acest pro- uh, protocol trebuie să conțină o mențiune legată de angajamentul Uniunii Europene și a Marocului în contextul procesului ONU, care ar trebui să ducă la stabilirea unui uh, statut clar pentru Sahara Occidentală, statut care să respecte decizi- deciziile ONU. Deci, într-o manieră clară, explicită, am, forma- am formulat, iată, o propunere care uh, statutează compatibilitatea cu dreptul internațional. După aceea, consimțământul dat de populația din Sahara Occidentală. Subiectul acesta este inclus în decizia CEJ. Bine, elementul este mai complicat. De ce? Pentru că Procesul ONU cu privire la Sahara Occidentală continuă încă. Asta ne obligă, ne obligă practic să negociem într-o într într-un context constitu, constituțional și uh, instituțional uh, neclar se pune problema pe cine consultăm, dacă trebuie să consultăm populația din Sahara Occidentală. Iată, am decis să ne adresăm mai multor tipuri de interlocutori. Am folosit mai multe opțiuni. Pe de o parte, ne-am consultat cu reprezentanții uh, aleși din uh, Sahara Occidentală, în Parlamentul Marocan, în consiliile regionale din regiunile uh, vizate. Deci am consultat pe acești uh, reprezentanți alegi, precum și pe reprezentații din camerele profesionale și celelalte entități publice din zonă. Vreo 120 de persoane sunt implicate sau sunt, sunt incluse în această Uh, categorie și am văzut lista de nume și uh, pot să confirm faptul că în marea lor majoritate este vorba de cetățeni uh, care provin din Sahara Occidentală. De asemenea, am negociat sau am discutat și cu Frontul Polisario, am organizat o ședință aici la Bruxelles am discutat mai multe subiecte în cursul acestei ședințe, dar cam 90% din uh, timp uh, l-am petrecut uh, discutând amendamentele care vizează sectorul agricol. Frontul Polisario ne-a spus cât se poate de clar că din motive politice nu favorizează um, maniera Uh, aleasă de noi pentru continuarea negocierilor. Argumentele aduse ar putea fi, uh, nu pot fi neapărat explicate de către mine, dar există un comunicat de presă pe tema aceasta. După aceea, în al treilea rând, am am consultat uh, ONG-uri, ONG-urile pentru drepturile omului, asociațiile locale, de asemenea organismele socioeconomice, etc. etc am organizat ședințe la Rabat și la Bruxelles și din nou am întrebat, i-am întrebat pe interlocutor dacă sunt de acord cu această abordare, iar uh, răspunsul de data aceasta a fost unul pozitiv. O, trebuie să recunosc că o serie dintre uh, invitații uh, au fost uh, refuzate, invitațiile adresate de către noi, dar cei care ni s-au alăturat și au participat la discuții au fost uh, uh au considerat că această atitudine este una pozitivă. Deci, în încheiere, vreau să vă spun că mm, Comisia și SAE consideră că respectă prin aceste consultări largi decizia CEJ Iată, am, considerăm că am discutat cu populația din Sahara Occidentală, o populație pe care trebuie să o consultăm pentru a stabili care sunt căile de urmat pe viitor. Mulțumim! Iată, este prima discuție pe care o purtăm pe tema acestei noi propuneri. Asta înseamnă că astăzi ar trebui să ne limităm la întrebări, nu la discursuri. Un minut și jumătate pentru fiecare intervenție, tocmai de aceea vă rog frumos să fiți succinți. De asemenea, vreau să vă anunț că ieri coordonatorii au decis pe de o parte formularea unei rezoluții la această procedură de consimțământ. Vrem ca în rezoluție să spunem clar care, sunt, uh, care este viziunea uh, Parlamentului European și, în al doilea rând, am decis să solicităm organizarea unei misiuni în Maroc și uh, Sahara Occidentală pentru a putea afla la fața locului cum anume arată lucrurile. Deci, un minut și jumătate pentru fiecare. Fiți preciși, vă rog adresați întrebări. Prima este doamna Lalonde, raportoarea noastră. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, mă bucur că putem avea această discuție astăzi cu Comisia Europeană. Iată, la doar o săptămână după ce Parlamentul European a primit schimbul de scrisori uh, între UE și Maroc pe marginea protocoalelor 1 și 4 din acordul de asociere. Prezentarea din partea Comisiei era absolut uh, esențială. Dar, bineînțeles, nu e prima dată când discutăm subiectul și cred că deja cu toții ne-am dat seama că a aceste acorduri depășesc până la urmă cadrul economic și social. Acordurile, acordul de liber schimb și acordul pe pescuit are și o dimensiune politică. Dați-mi voie să vă explic. Conflictul din Sahara Occidentală se spune că ar fi înghețat. Teritoriul este revendicat de Maroc și de frontul Polisario. Tocmai de aceea este considerat a fi teritoriul neautonom de către uh, ONU. Situația aceasta este până la urmă spinul care se regăsește în acest dosar pentru a ne asigura că cetățenii din Sahara Occidentală pentru a ne asigura că uh, populația din Sahara, Sahara Occidentală beneficiază de preferințele tarifare de care beneficiază Marocul, trebuie să ne asigurăm că readaptăm aceste două acorduri. Deci, iată, aceasta este miza dosarului din punctul meu de vedere, o miză politică, bineînțeles. Cred că cu toții suntem de acord uh, că trebuie să susținem eforturile înaltului uh, reprezentant al ONU, cu care ne-am întâlnit nu de mult. Suntem cu toții de acord că doar ONU are dreptul de a încerca să, să soluționeze conflu, conflictul. Dar uh, trebuie să înțelegem că lucrurile trebuie să se schimbe. Cum anume se pot schimba? Doar prin negocieri. Ambele părți trebuie să participe la aceste negocieri uh, de bună credință. A, nu mai am timp, uh, îmi pare rău, dar e cam scurt timpul pe care mi-l dați. Îmi cer scuze, dar eu continui intervenția mea. Uh, în acest uh, sens, dați-mi voie să vă dau uh, un, un exemplu care pare anecdotic, dar pare o anecdotă, dar nu este deloc. Este foarte important exemplul meu și anume Algeria, iată, a sprijinit candidatura Marocului la organizarea Cupei Mondiale de Fotbal. Iată, lucrurile se schimbă, relațiile dintre Algeria și Maroc par să se îmbunătățească, lucru lucru care nu poate decât să ne încurajeze în sperațiile noastre că acest uh, conflict înghețat din Sahara Occidentală va fi soluționat. Uh, dacă uh, dosarul Parlamentului sau raportul Parlamentului European va merge în sensul acesta, nu pot decât să fiu încântată. Dacă nu mai pot să continui, mă opresc aici, dar totuși e cam scurt. Încă o dată, discutăm pentru prima dată această temă s-a făcut doar prezentarea propunerii și ar trebui să vă limitați la întrebări. Noi o să avem o altă dezbatere cu nenumărate oportunități de a veni cu intervenții suplimentare și raportorii vor avea timp suficient să-și prezinte propunerile și observațiile. Astăzi însă ne concentrăm pe propunerea propriu-zisă, pe care ei raportor din umbră, domnul Cicu, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Pornind de la spusele dumneavoastră, conform cărora ar trebui să ne limităm la întrebări, aș spune că această temă ne silește să înțelegem că Comisia face tot ce poate în conformitate cu hotărârea curții. Deci noi vrem să înțelegem dacă audierile organizate sunt suficiente și dacă respectă hotărârea curții de justiție, pentru că dacă nu o să avem apel după apel, și legitimitatea acțiunilor noastre va fi pusă sub semnul întrebării. E o chestiune delicată și importantă. Sprijin rezoluția și sprijin faptul că Parlamentul are un rol independent și trebuie să își poată desfășura, efectua propriile evaluări. Însă aș sugera că serviciul juridic uh, uh al Parlamentului să analizeze chestiunea la rândul său și eventual să evalueze activitatea comisiei sau să ne spună ce ar trebui să facem noi. Mulțumim din partea socialiștilor, Emanuel Morel. Foarte rapid, în primul rând, cu titlul de preambul, discuția dintre noi nu e să spunem ce avem de spus sau cum vedem noi situația uh, Sahara Occidentale. Știm că puncte de diferă, poziția mea este cea a diplomației franceze, dar Știm că Uniunea Europeană are o opinie, o, o poziție oficială în raport cu suveranitatea Marocului. Apoi, rămâne în discuție caracterul strategic al relației noastre cu Marocul. Produsele care vin din Sahara Occidentală nu pot beneficia de uh, tratament uh, tarifar preferențial. Este un paradoxal pentru că e o regiune pe care noi al o sprijinim. Excludem regiune din toate acordurile? Evident, nu. Pe conținut consimțământul populațiilor locale. Sunteți siguri că ați făcut tot ce se poate în acest sens? Ar putea fi avut în vedere un proces de durată, o consultare sistematică. Apoi, uh, uh, beneficii locale, ocuparea forței de muncă la nivel local. Noi spunem, uh, e vorba de pescuit, agricultură, lucruri de muncă care nu pot să plece nicăieri și atunci, evident, sunt în avantajul populației locale. E suficient, oare? Nu putem merge mai departe în estimările noastre. Apoi, Bert Lange s-a referit și el la acest lucru. Dincolo de conținut, rămâne o problemă de metodă. Cred că asta e doctrina instituțională europeană, de altfel, dar nu putem face un acord provizor fără consimțământul Parlamentului. Nu putem continua în acest stil. Negocieri relativ opace, o, o publicitate lacunară, fără transparență, dar pe fond suntem cu toții dispuși să continuăm parteneriatul strategic cu Marocul. Și mă opresc aici. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, din partea verzilor, domnul Buchner. Dank. Vă mulțumesc. Până și titlul raportului uh, îmi pune probleme. Acolo se vorbește despre populații. Vreau să vă întreb cum anume puteți uh, aduce acest titlu uh, pe linia deciziei CEJ? În decizia CEJ se vorbește despre popor, nu despre populații. Ați spus că v-ați consultat cu unii reprezentanți ai Saharei Occidentale în uh, Parlamentul Marocan. Ați vorbit cu, o, uh, cu ONG-uri care, în marea lor majoritate, au refuzat să vorbească cu dumneavoastră și până la urmă ați discutat cu niște ONG-uri fictive, deci vreau să vă întreb cum anume puteți uh, pretinde că ați consultat poporul. Am mari uh, semne de, întrebări, de întrebare. Uh, vorbim întotdeauna despre democrație, drepturile omului pe care le promovăm peste tot în lume și iată, aici facem exact contr- uh, contrariul. Pentru că oamenii uh, din Sahara Occidentală pe care nu i-ați consultat sunt în închisori, sunt torturați într-o manieră abominabilă și tocmai asta ascundem. Îmi pare rău dar dăm la o parte uh, obiectivele noastre înalte de dragul unor roșii. Urmează acum doamna Miner. Din partea GUE, nu din partea verzilor, spune intervenienta. Mulțumesc foarte mult. Ar vrea să știe exact ce, ce vrea Comisia să spună uh, în, în acest context, pentru că noi la INTA am discutat permanent această chestiune a unui acord care include și Sahara Occidentală. Hotărârea curții a tulburat și mai mult apele și nu este foarte clar ce se întâmplă. Colegii mei au ridicat puncte per- pertinente. Ca procedură nu putem accepta un astfel mod de lucru. Trebuie să existe un schimb de, de optică, de atitudine. Vrem să vedem această schimbare înainte de a, de a coopera pe viitor. În plus, populațiile de acolo trebuie consultate, nu un simulacru de consultare. Dacă vă închipuiți că cei de la curte o să accepte astfel de, de metodă, eu cred că vă faceți iluzii. Ă, contactați Curtea de Justiție și cereți-le un aviz. Trebuie să vedem care sunt implicațiile concrete pentru locuitorii din zona rifului marocan. Știm că acolo s-au încălcat îngrozitor drepturile omului, există presiuni și de ordin economic, Știm că beneficiile acestor acorduri nu ajung la populație, decât într-o cantitate infimă. Banii merg în buzunarul multinaționalelor și nu-i ajută pe marocani. Din partea FDD, Tiziana Beghin. Mulțumesc, domnule președinte. Știți că în trecut uh, eu am pus sub semnul întrebării componenta agricolă a acestui acord Curtea de Justiție nu ne-a cerut să revizuim tot acordul, ne-au cerut să ne asigurăm că poporul, ă, populația din zona respectivă și-a dat consimțământul. Acordul rămâne integral așa cum a fost negociat anterior. Argumentele pro și contra au fost deja exprimate și sunt de natură politică. Populația din Sahara Occidentală și poziția lor rămâne la fel de problematică ca și înainte. Trebuie să avem uh, indicii clare și dovezi clare. Am discutat cu reprezentanța guvernului marocan, am discutat despre poziția poporului sahrawi din, din Sahara Occidentală. Nu cred că ce s-a făcut până acum respectă hotărârea justiției și propunerea comisiei. Încă o dată nu reflectă pe deplin acest lucru. Au existat organizații care nici măcar nu au vrut să discute cu dumneavoastră, n-au fost consultate, n-au fost uh, uh înregistrate. Uh, ne-ați putea prezenta o listă cu persoanele cu care ați avut consultări și o listă cu persoanele cu care n-ați avut sau care nu s-au prezentat. Producția agricolă este vizată. În ceea ce privește sul de impact, e important să înțelegem că locuitorii din zonă sunt muncitori sezonieri venind din Maroc, din Marocul propriu zis, și nu există niciun impact uh, pozitiv uh, dacă ne gândim la sezonul uh, tomatelor sau al pepenilor, niciun impact pozitiv pentru populația locală, pentru că în principal cei care lucrează sunt angajați sezonieri. Presupun de asemenea că ve- veți încerca să obțineți și consimțământul Parlamentului pe, pe acolo privind pescuitul. E o situație într-adevăr extrem de complexă. Uh, și nu se poate rezolva printr-un acord de liber schimb. Va, găsi să găsim, va trebui să găsim o soluție de amploare. Să nu uităm, vorbim de un acord comercial cu o componentă politică. Mulțumim, doamna Otland, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această prefață, ați, introducere, ați spus foarte bine că este o chestiune de principiu, este o chestiune și de ordin politic. Nu e vorba doar de instituții, de comisii și parlament, e vorba și de Curtea de Justiție. Curtea de Justiție a spus Sahara Occidentală nu este parte din a, a Marocului și e nevoie de consimțământul populației locale dacă vrem ca uh, acest teritoriu să facă obiectul acordului. Și atunci de ce Comisia mai vorbește de avantaje pentru populația locală și nu de consimțământul populației locale? Nu cred că asta va a cerut curtea să faceți. Nu toate părțile, toate zonele din Sahara Occidentală sunt sub ocupație. Sunt mulți, de asemenea, care trăiesc în tabere de refugiați. Cum propuneți un acord fără consimțământul acestor persoane? Comisia a spus că nu Uniunea Europeană trebuie să desfășoare acest proces, dar fără un proces consultativ de includere a Saharei Occidentale în acord, atunci cum rămâne cu neutralitatea? Dacă Comisia nu are o propunere neutră, cum va afecta aceasta procesul Națiunilor Unite? Mă întreb sunt chiar îngrijorată aici. Cred că asta va genera un plus de insecuritate pentru companii, ar putea înrăutăți chiar perspectivele un, găsirii unei soluții pașnice. Așa că Parlamentul ar trebui să ceară curții, Curții Europene de Justiție, un aviz privind uh, propunerea de acord. Mulțumim, spune domnul președinte. Domnul Silva Pereiru. Mulțumesc, domnule președinte. Parteneriatul cu Marocul este unul de importanță strategică și trebuie, evident, păstrat cu deplină respectare a procesului politic uh, tutelat de Națiunile Unite în ceea ce privește statul Sahara Occidentală. Noi dorim ca acest parteneriat să continue cu respectarea hotărârii Curții de Justiție Principala întrebare e ce altceva s-ar fi putut face în contextul actual pentru a asigura o consultare adecvată a populației locale. Apoi însă, S-a menționat de, s-au menționat deja consecințele lipsei unui acord. Aș dori să vă întreb care ar fi consecințele unei întârzieri în luarea unei decizii în Parlament. Uh, dacă nu ne grăbim, dacă iarăși ne adresăm curții, dacă amânăm decizia pentru următorul mandat, care vor fi consecințele unor astfel de întârzieri? Mulțumim! Urmează un domn al cărui nume n-a putut fi pronunțat. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc să felicit uh, comisia pentru câteva realizări remarcabile odată aveți un acord cu Zahara Occidentală fără să fi pus piciorul acolo. Ați recunoscut chiar dumneavoastră acest lucru, nu aveți date statistice, nu aveți competențe, spuneți, nu puteți interveni acolo, nu puteți desfășura investigații acolo și ați semnat un acord frumos de la Rabat. Cred că e singurul exemplu de acord comercial cu un teritoriu în care n-ați pus piciorul. Apoi, dumneavoastră recunoașteți că Marocul nu are suveranitate asupra Saharei Occidentale. Bun marea parte a persoanelor pe care le-ați consultat sunt autoritățile marocane, care afirmă permanent suveranitatea asupra Saharei Occidentale. E o contradicție. Mai aveți astfel de cazuri similare în acordurile comerciale ale Uniunii Europene? Bun, ni s-a spus clar că va trebui să se revalorizeze rolul frontului polisariu. Acum, am înțeles că ați avut o întâlnire neoficială întâlnire neoficială pe care a spus-o la nivel de întâlnire oficială. Asta, sigur, erodează încrederea în relația cu frontul polisario. Apoi, sprijinind de facto forțele de ocupație, nu faceți decât să strâniți mânia populației locale. Vorbiți de avantaje pentru populația locală. Îmi puteți, îmi puteți spune cine deține companiile producătoare de fosfați? Aveți date? asupra patronilor, deținătorilor. Susțin pe deplin poziția conform căreia trebuie să existe un aviz al Curții Europene de Justiție. Nu-mi spuneți ce v-a spus serviciul juridic, juridic, serviciul juridic ne spune da de, nu știu, de 15 ani și apoi vine Curtea Europeană de Justiție și spune că e nu. Păi, în ceea ce privește relația timpii și negocierile. E inadmisibil că partidele mici din Parlament să nu aibă un cuvânt de spus. GUE, Verzi, MDD. Noi avem un sistem consacrat de participare la delegații și principiul este respectat de toate grupurile politice. Helmut Scholz are cuvântul. Mulțumesc și îmi cer scuze că am întârziat la această dezbatere. Să la FET am discutat situația din Moldova E clar că precondițiile de acordare a asistenței macrofinanciare nu au fost puse în aplicare, au fost chiar încălcate. Vorbim de responsabilitatea colegislatorului Parlamentului de a însoți acest și de a monitoriza acest proces. Se aplică și situației din Sahara Occidentală. Am înțeles că s-au uh, ridicat multe puncte de vedere cu care sunt de acord. Problema principală e de ce nu se merge acolo și nu se discută cu persoanele de acolo. Ei nu sunt supuși marocani, ah, e ce spune, ce spune legislația internațională, asta spun Națiunile Unite și atunci ne puteți explica de ce nu ați mers acolo. Și a doua întrebare. De ce insistați să nu avem un acord cu Marocul, numai pentru Maroc, cum au Statele Unite. De ce să nu avem? Pentru că toate celelalte procese sunt mai complicate. De ce? De ce vrem acest acord umbrelă? Mă limitez la aceste două întrebări, pentru că Într-adevăr, trebuie în primul și în primul rând să răspundem la întrebările fundamentale, dacă vrem să ajungem la o înțelegere între Comisie și Parlament. Um, în ceea ce mă privește, vreau să vă întreb care este uh, statutul uh, acordului pe pescuit, chiar dacă nu suntem aici la Comisia pentru Pescuit, însă din punct de vedere al conținutului și din punct de vedere instituțional există o legătură. Sunt convins că în Parlament uh, aceste două chestiuni vor fi tratate în paralel. Care este statutul, când va fi uh, publicat și așa mai departe. Bun. Doamna Hensler pentru 5 minute și domnul Pickett pentru 5 minute, vă rog. Okay. Uh, thank you uh, very much, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Au fost foarte multe întrebări. Nu știu că în puținul timp pe care l-am la dispoziție pot să dau un răspuns tuturor, dar având în vedere că este doar primul schimb de opinii, vor mai exista oportunități ulterior ca să continuăm discuția. De asemenea, suntem uh, dispuși să discutăm bilateral. Au fost mai multe întrebări despre consultare și populație, populație, popor, etc., folk în limba germană, Colegul meu de la SEA se va ocupa de această întrebare. Vreau să reacționez la un comentariu făcut. La ora actuală nu avem în aplicare preferință tarifare. După cum spunea persoana respectivă, dacă nu luăm măsuri și acordăm aceste preferințe tarifare acum, practic penalizăm populația din Sahara de Vest le impunem practic datorii mai mari și nu facem decât să deteriorăm climatul investițional și de afaceri din acea zonă a lumii. A mai fost o întrebare, dacă nu putem face o consultare unică, adică în loc de o consultare unică să avem un proces mai continuu de consultare. Asta am spus în introducerea mea. Suntem pregătiți și chiar l-am cerut partenerilor marocani să realizeze un proces de monitorizare și de schimburi uh, constante, o dată pe an cel puțin. Să vedem dacă acordul cu adevărat permite atingerea rezultatelor scontate sau dacă e nevoie de îmbunătățiri. Astfel, putem ține seama și de eventualele schimbări din cadrul procesului ONU. mai fost o întrebare care se referea la, la cererea unui viz din partea curții. Membrii sunt rugați să se gândească la responsabilitatea lor politică și la responsabilitatea lor juridică. Aici ne referim la responsabilitatea politică a Parlamentului European – În acest sens, poate că Parlamentul mai dorește să se gândească. Care ar fi consecințele unei întârzieri? Le-am menționat deja. Consecințele unei întârzieri sunt următoarele. La ora actuală nu aplicăm preferințele tarifare. Nu în ultimul rând, sau de fapt, pe acordul de pescuit poate să răspundă domnul Piche. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul Piche, mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește consultările, metodologia și selecția grupurilor cu care am discutat, în acest sens vreau să subliniez un aspect. Hotărârea curții nu spune nimic despre felul în care trebuie să fie organizate consultările. Curtea nu se exprimă pe această temă nici în domeniul agriculturii, nici în uh, domeniul pescuitului. La pescuit chiar se spun mult mai puține lucruri decât la agricultură. Deci ne aflăm într-o situație în care noi, Comisia și SAE, trebuie să interpreteze în manieră proprie cea mai bună metodă prin care să navigăm aceste ape tulburi constituționale și politice. Alegerea noastră a fost să nu avem un mecanism care să favorizeze un interlocutor sau altul. Am hotărât să nu cerem doar punctul de vedere al guvernului marocan. Nu. Am hotărât să nu cerem punctul de vedere doar al frontului Polisario. Am consultat ambele părți, toate părțile. În plus, am ne-am consultat și cu actori din afara domeniului statal, în așa fel încât să avem un grup cât mai inclusiv de interlocutori cărora să le adresăm întrebările, acestea care vizează consimțământul. Din, feri- din nefericire, în ciuda invitațiilor noastre repetate, nu toată lumea a acceptat invitația pe care am adresat-o noi. Așa stau lucrurile. Rezultatea, rezultatul confruntării, uh, cer scuze, rezultatul consultărilor este un grup credibil de interlocutori pe care am avut de cealaltă parte a mesei, oameni reali care reprezintă asociații, ONG-uri reale. Eu însumi am condus aceste consultări și pot să le garantez autenticitatea și noi uh, apărăm acest uh, element care ține de consultări, această metodologie. Ne-ați întrebat de ce n-am mers direct în uh, Sahara de Vest. Din motive pragmatice. Am dorit să organizăm aceste discuții la o delegație a Uniunii Europene din Rabat, unde oamenii să se simtă în largul lor, să spună tot ce doresc să spună. Acesta a fost motivul principal. Poate că următoarea rundă de consultări pentru pescuit, de exemplu, ar putea să aibă loc în Sahara de Vest. Putem analiza această posibilitate fără nicio problemă. În ultimul rând, domnul președinte ne-a adresat o întrebare cu privire la acordul pe pescuit. Consiliul a dat un mandat, discuțiile continuă, mandatul este din aprilie. Ne așteptăm la un acord complet nou pe pescuit și vom aborda și anumite aspecte specifice din protocol. Se dorește să ne concentrăm mai mult pe cantitățile concrete de pești, pe contravaloarea acestora, pe măsurile politice, etc., anumite măsuri care sunt asemănătoare cu cele din acordul agricol. Va fi un pachet complex, cuprinzător, nu pot să vă dau un calendar deocamdată, dar în mod clar încercăm să ne mișcăm cât mai repede. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lalonde, aveți cuvântul. Pentru concluzii. Nu am foarte multe lucruri de adăugat. Misiunea de culegere de informații este absolut necesară, pentru că a fost deja organizată una, fie că sunt de acord sau nu marocanii. Cumva trebuie să ajungem acolo. adică nu a fost organizată, dar noi vom face tot ce putem ca să organizăm această uh, misiune la începutul lui septembrie. Cred că procesul este cel obișnuit, nu? Intervenții fără microfon din sală. Rămâne de văzut cum vom proceda. Și în al doilea rând, trebuie să fim pregătiți pentru raportul domnului Colar și calendarul său se aseamănă cu al nostru. Raportul lui va fi în decembrie, parcă, sau în ianuarie și, în orice caz, noi putem să ne raliem raportului său. Mulțumesc, cu acestea am încheiat punctul 24 de pe de zi. Punctul 25. Diverse. Nimic la diverse. Minunat, tuturor le place punctul diverse. Punctul 26. Următoarea întâlnire va avea loc pe 90 iulie. Am încheiat. Mulțumesc mult. Salutări interpreților. Ne-am încadrat în timp. Mulțumim. Excellent.